Bom dia. Tudo bem. Ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă rog frumos să începem. Avem întârziere de 10 minute deja. Așteptam uh, să ajungă membrii comisiei, dar a venit raportorul, deci putem începe. Pablo Falva. Pe urmă domnul Lang. Alvea. Deci, vom începe cu punctul 15 de pe ordinea de zi. Clauza bilaterală de salvgardare și mecanismul de stabilizare uh, stabilizare pentru, bananele, pentru banane în cadrul acordului comercial între Uniunea Europeană, Columbia și Peru, raportor domnul Bernd Lange. Aveți uh, proiectul de regulament și uh, studiul asupra acordului. Îi dau cuvântul lui Bernd. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dragi colegi, în paralel cu acest acord de liber schimb, așa cum e cazul și cu Corea de Sud, există un mecanism de salvgardare. Acesta este foarte asemănător, domnilor și domnilor, cu cel existent pentru acordul de liber schimb cu Corea de Sud. Ce se întâmplă? Dacă există vreun eveniment neprevăzut la nivel european, atunci se declanșează un mecanism pentru a proteja produsele europene. și pentru a aduce pentru a reinstitui taxele vamale dacă este necesar. Mecanismul este asemănător cu cel uh, pentru Corea de Sud, dar funcționează un pic diferit. Produsul în cauză sunt bananele. Aici este, avem un uh, regim special de cote și înseamnă că uh, cultivatorii europeni sunt protejați și există acorduri și cu uh, zone periferice ale Uniunii Europene uh, pentru ca cultivatorii de acolo să primească susținere. Cred că trebuie să ne dăm seama până la urmă cum poate fi folosit acest instrument și când în parte, acest lucru are de-a face cu birocrația, în parte, și uh, acest, acesta poate, înceti, poate să încetinească acest mecanism. Apoi, mecanismele disponibile nu sunt su- suficient folosite, deci cred că ar fi foarte util ca noi să reflectăm să ne gândim cum, ar, cum am putea să facem acest instrument puțin mai gestionabil. Prima întrebare se pune, când ar uh, fi declanșată clauza de salvgardare? În primul rând, trebuie să fie constatat un impact major asupra producției totale în Uniunea Europeană. Deci, în termeni preciși, Trebuie să ne întrebăm dacă uh, avem uh, mecanismul de. dacă avem uh, șablonul care trebuie, mai ales în anumite sectoare. Ne putem întreba dacă nu putem să folosim uh, un alt, uh, un alt uh, punct de declanșare. În al doilea rând, cine poate să ceară o investigație? Acest subiect este foarte controversat în uh, regulamentul, în acordul cu Corea de Sud. Cred că avem nevoie cel puțin să oferim o posibilitate asemănătoare pentru um, această, acest mecanism, pentru investigațiile uh, care ar urma să fie făcute. cred că trebuie să ne gândim de asemenea la dialogul cu societatea civilă. De asemenea, cu producătorii și lucrătorii din sector care ar trebui să aibă drepturile consolidate. Trebuie să ne referim în special la producătorii și muncitorii din sectorul uh, produsei de banane. Trebuie să ne gândim uh, cu ce an să începem să măsurăm aceste contingente de banane. Mă gândesc la relația între această clauză de salvgardare și clauza de salvgardare generală. relația între cele două este fezabilă sau ar trebui oare să uh, le dăm o altă ordine a priorităților? Țările producătoare de banane din Uniunea Europeană au criticat acest regulament. Ei estimează că este vorba despre un instrument foarte dificil de folosit. Deci, am întrebări legate de această propunere care poate să fie îmbunătățită. Trebuie de asemenea să ne gândim la modul în care a funcționat clauza de salvgardare pentru Corea de Sud. Dacă ne poate spune Comisia ceva în acest sens. Mulțumesc. Cu siguranță vom ține cont de punerea în aplicare de cla- a clauzei de salvgardare cu Corea. Înainte să dau cuvântul uh, colegilor, vom asculta raportul de la Com- Comagri cu privire la acest acord, pentru că au contribuit și ei cu un aviz Colegul de la Agri este cu noi și îi voi da cuvântul să prezinte avizul. Vă Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc că m-ați invitat și mi-ați permis să exprim poziția pe marginea acestui dosar la Comisia INTA. Mulțumesc foarte mult colegului Lange pentru intervenția domniei sale. Aș vrea să spun în primul rând că după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona este clar că Parlamentul European are putere de codecizie în transpunerea legislației comunitare în ceea ce privește clauzele de salvgardare din, din acordurile comerciale. Dar este de fapt o putere virtuală pentru că aceste clauze fac parte din acorduri uh, așa încât Parlamentul nu este implicat în negocierea acestor acorduri. Deci este important și trebuie să subliniem acest lucru, să cerem o mai mare implicare a Parlamentului European în negocierile comerciale cu țări terțe. Pentru că, sigur, e vorba de acorduri care au repercusiuni importante asupra comunității economice din Uniunea Europeană, deci a justifica un rol mai activ al Parlamentului European în, cursul, în cursul negocierilor. Deci Comisia INTA ar fi cea care ar putea să fie conducătoarea acestei tendințe și să favorizeze implicarea mai mare a Parlamentului European în negocierile acestor acorduri noi uh, intervenim doar în momentul în care e prea târziu în aceste acorduri, iar în ceea ce privește clauzele de salvgardare, pur și simplu, numai în ce privește transpunerea în legislația europeană. Este foarte clar că latitudinea Parlamentului de negociere este foarte limitată, dar putem să aducem niște idei și putem să îmbunătățim textul uh, acestor transpuneri de textul de transpoziție propus de comisie fără a modifica foarte clar spiritul celor uh, negociate cu țările terțe. M-am străduit uh, cu amendamentele pe care le-am uh, prezentat în raportul de aviz pe care l-am prezentat ieri în, la Comisia de Agricultură propun uh, să se elimine posibilitățile de interpretare și să întărim eficiența măsurilor de salvgardare pentru a ne putea confrunta cu diversele contersiuni de pe, pia- de pe piață. Apoi mai e ceva foarte important Acordul cu Columbia și Peru are acest aspect, dar vreau să mă refer și la contractul cu America Centrală și în felul acesta o să fie o intervenție mai puțin. Aceste acorduri au repercursiuni foarte mari în domeniul agricol. Ambele încearcă liberalizarea schimburilor, o deschidere mai mare a pieței europene către produ- produse cum ar fi carnea de vițel și bananele și zahărul Belarus ceea ce poate, iar Uniunea Europeană poate exporta mai multe, eu știu, vinuri, băuturi spiritoase și cereale, ceea ce este pozitiv. Și de asemenea se recunosc și uh, denumirile protejate de calitate. Dar bananele reprezintă produsul cel mai important al uh, negocierilor. Comisia Europeană a acordat uh, acestor țări o restrângere a drepturilor la import, iar din punct de vedere al producătorilor europeni este foarte, este un prejudiciu, un prejudiciu pentru interesele sale. Este vorba de un mecanism de stabilizare pentru banane, iar ideea este ca importul de banane în Uniunea Europeană să treacă de niște uh, limite și în cazul în care se ajunge uh, la anumite cote de import, pe o perioadă de trei luni se pot suspenda taxele vamale. Însă există un element foarte important, uh, domnul Angel a prezentat ca o îndoială și eu o să vă spun. Cotele fixate pentru această clauză au fost calculate Uh, cu valori foarte mari. Este foarte dificil ca piața să poată fi distorsionată înainte de a atinge aceste coste. Deci dacă luăm ca exemplu ce s-a, acord, uh, s-a convenit pentru primii doi uh, exportatori, Columbia și Costa Rica, s-ar dubla volumul real de export pe care îl au la dispoziție aceste țări nu știu care este volumul, dar volumul este dublu față de ceea ce au aceste țări în acest... Uh, cred că e vorba de 9 milioane de tone. Ceea ce, iar distorsiunea pe piață se poate produce înainte să se atingă această cifră maximă. Și apoi, dezvoltarea mecanismului nu se face automat, uh, de, declanșarea mecanismului. Comisia poate să-l pună în mișcare sau nu deși s-au atins limitele cantitative și deși s-au adus prejudicii. Iată de ce eu uh, Mie mi se pare foarte clar că proiectul de regulament poate să ducă la o marjă de interpretare sau de discreționalitate care cred că ar trebui să fie limitate pentru a acorda mai multă protecție produselor europene. Deci, iată ceea ce cer eu în amendamentul la articolul 3 pentru că numai în cauza de forță majoră ar trebui să se pună în mișcare acest mecanism, dar cauza de forță majoră ar trebui să poată permite declanșarea. De asemenea, doresc să se acorde mai multă greutate mecanismului de stabilizare ca să fie un semnal de alarmă, un argument suficient pentru a adopta măsuri de salvgardare, așa cum s-a spus în propunerea Comisiei. Mecanismul de stabilizare pentru banane este un dispozitiv izolat, nu există niciun fel de legătură cu clauza de salvgardare și noi uh, uh, Cred că este o conexiune, o legătură clară între cele două instrumente. Trebuie să ne asigurăm că ambele funcționează uh, în același fel. Deci, amendamentul la articolul 4 uh, din textul regulamentului spunem că doar în momentul în care se ating cotele ar trebui să se țină seama de factorii uh, Uh, respectiv pentru a pune în mișcare clauza de salvgardare. Ce vrem noi? Vrem să garantăm faptul că această clauză de salvgardare se aplică, dacă este necesar, la sectorul banane, că este un dispozitiv uh, mult mai larg decât mecanismul de stabilizare și cu mai multe posibilități de a, rezolva, de a rezolva problema din rădăcină. Așa cum spuneam, dacă mecanismul durează trei luni, atunci clauza se poate extinde pe o perioadă de doi ani uh, și poate fi apoi prelungită pentru încă doi. Și încă am un amendament la articolul 3 din regulament. E vorba de măsuri de uh, supraveghere prevăzute în clauza de salvgardare în momentul în care se ajunge la volumul de activare a mecanismului care are ca efect stabilirea unei legături între cele două instrumente. Și am să închei, vreau să spun, am spus foarte clar în raportul meu că aplicarea mecanismului de stabilizare uh, nu trebuie să stabilească nu trebuie să pună în, în mișcare dispozitivele incluse în clauza de salvgardare bilaterală în sectorul bananier. Raportul pe care l-am prezentat în Comisia Agri este o încercare de a continua importul de banane în Uniunea Europeană, tocmai pentru a evita sau pentru a preveni distorsiuni pe piață și pentru a putea pune în aplicare măsurile de salvgardare prevăzute în acord atunci când este cazul. Cred că este foarte necesar să urmărim exhaustiv exporturile realizate de țările din America Latină și este foarte important pentru Comisie să se schimbe informații cu statele membre iar și cu industria Uniunii Europene dacă avem informații despre situația pieței, atunci orice țară din inițiativa proprie sau comisia poate să introducă măsurile de supraveghere care sunt prevăzute în această clauză. Solicităm comisiei de asemenea să prezinte o analiză anuală privind evoluția importurilor de banane și a impactului lor asupra producției europene doresc ca Parlamentul să primească informații în detaliu din partea Comisiei în momentul în care se consideră că este oportun să ne consulte, bineînțeles pe bazele pe baza datelor uh, reieșite din acest raport anual. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Haideți să deschidem acum discuția. Josef Andres uh, de la Socialiști. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc domnului Lanche pentru prezentare. Sigur că după un acord apar elementele de reciprocitate și apar clauzele de salvgardare, ca în cazul Coreei, ca și în cazul Marocului există acolo o clauză de salvgardare. Ce încearcă clauza de salvgardare? Să creeze un mecanism foarte puternic care să poată să răspundă la destabilizarea piețelor. Cred că în acest caz concret, în situația bananelor, să, să E vorba de zone ultraperiferice care sunt foarte sensibile, care sunt uh, de obicei depinde o monocultură, iar mâna de lucru lucrează uh, pentru acest tip de produs agricol și se produce o destabilizare gravă. Cred că dacă se activează rapid și eficient, cum spunea domnul um, colegul uh, care a vorbit înainte, a acestor clauze, se poate monitoriza situația și se poate evalua impactul corect. În felul acesta se poate ajunge la o situație de stabilitate pe piață. Există precedente în alte acorduri unde s-a făcut o planificare lunară a cantității de produse importate, cum e în cazul Marocului, și cred că aici Comisia ar trebui să facă același lucru, să facă o planificare a cantității de banane care pot fi importate și uh, repercursiunile care ar putea să apară pentru zonele ultraperiferice care depind de o monocultură, iar situația de criză este mai gravă în acele zone decât în altele. Mulțumesc foarte mult! Ar fi trebuit să încep, spune președintele, cu raportorii din umbră, dar nu știu dacă celălalt raportor din umbră dorește să vorbească. Da, pur și simplu vreau să spun că sunt în totalitate de acord cu ce au spus colegii mei și vreau să le mulțumesc pentru activitatea desfășurată până acum. Mulțumesc, domnule președinte. Helmut Scholz de la GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să mulțumesc uh, domnului raportor de la Agri pentru Uh, prezentarea lui foarte complexă, având în vedere toate problemele pe care le avem cu aceste chestiuni legate de salvgardare. Și eu consider că trebuie să ne ocupăm de aceste probleme. Și trebuie să le uh, să lucrăm la ele în concordanță cu acest acord uh, de liber schimb pe care le-am semnat și să ținem cont și de realitatea din țările respective. Doresc să subliniez ceva. Sunt de acord cu raportorul și a fost deja reflectată munca foarte rodnică a grupului de monitorizare. deja am ajuns la un acord comun asupra acestor probleme și doresc să subliniez că grupul de monitorizare poate să joace un rol foarte important în uh, momentul în care Parlamentul trebuie să își uh, dea avizul uh, și doresc să spun că și secretariatul a susținut foarte mult munca noastră. Mulțumesc! Domnul Sturdy este aici. Mulțumesc, domnule președinte. Din câte am înțeles, situația este foarte complexă. Îi mulțumesc raportorului pentru munca depusă. Ca comisie de comerț, trebuie să avem grijă să nu ne implicăm în protecționism. Avem de-a face cu uh, un astfel de acord și eu am lucrat uh, ani de zile la acordul cu privire la zahăr. Înainte totul uh, era despre arme și zahăr, acum s-au adăugat și bananele la ecuație. Am lucrat și eu foarte mult la structura acestui acord. După părerea mea, nu a fost o înțelegere rea. Eu sunt foarte îngrijorat că am pus pe picioare un mecanism foarte protecționist pentru un uh, sector de piață foarte mic. Trebuie să vedem dacă putem uh, să stabilim o structură socială, un fel de sistem care să-i poată ajuta pe oamenii din sector. Nu doar să-i protejeze, dar să le permită să concureze mai deschis pe piață am spus acest lucru și la PAC. Vrem să scăpăm de subvenții, de mecanismele de sprijin, dar există zone, regiuni care ar putea avea nevoie de ele doar pentru a păstra terenurile în stare bună și așa mai departe. Știu că ar putea fi prea protecționist acest acord, deci vreau să îl tratăm cu grijă. Mulțumesc! Nu a mai cerut nimeni cuvântul. domnul Frederic Michel din partea Comisiei. Cine sunteți? <laughs> Mulțumesc, domnule președinte. Și eu mă întreb uneori. Eu sunt șeful de unitate de la uh, DigiTrade. Într-adevăr, a fost o dezbatere extrem de fructuoasă și uh, au fost puse foarte multe probleme Propunerea pe care o avem în față este inspirată de, către, de clauza de salvgardare și a fost discutată intensiv în uh, discuțiile tripartite și în această comisie în 2011. Deci am avut o bază bună atunci când am făcut proiectul de raport pe care îl aveți în față. Poate trebuie să vă reamintesc care este rolul acestui instrument de salvgardare. Este un instrument foarte precis. În urma liberalizării uh, comerțului și în urma creșterii importurilor, uh, putem să ne întoarcem la tarifele inițiale. Deci uh, este o adăugire, nu o, o scădere la valoarea acordului. Am uh, stabilit deja și mecanisme care pot să uh, prevină probleme cum ar fi dumpingul. Acestea sunt folosite de instituții în mod regulat. Am uh, înțeles care sunt temerile dumneavoastră, dacă vă întrebați dacă aceste instrumente sunt utilizabile grijile dumneavoastră se bazează pe faptul că aceste instrumente n-ar fi fost folosite în trecut. Într-adevăr, nu am impus niciodată o măsură de salvgardare în trecut în cazul acestor acorduri, dar nu înseamnă că aceste instrumente nu pot fi folosite. Trebuie să subliniez faptul că uh, cei din industrie, din sector, nu au venit niciodată la comisie să ceară așa ceva. Motivul este faptul că tarifele UE sunt de obicei mult mai mici. Deci, uh, și noi ne pronunțăm pentru îmi cer scuze, reducerea și eliminarea acestor tarife nu pune probleme în industrie pentru că uh, deja sunt folosite pe, în cadrul concurenței internaționale. Instrumentele acestea sunt utilizabile sunt uh, bazate pe regulile de procedură în cazul uh, instrumentelor împotriva dumpingului și în cazul uh, subvențiilor. Și acestea din urmă au fost folosite, aceste instrumente au fost folosite destul de regulat înainte. Deci, acest lucru poate să funcționeze. Aceste instrumente sunt considerate un fel de plasă de siguranță, un fel de centură de siguranță. Ea intervine în caz de accidente. Dar dacă nu este niciun accident, nu este nu, uh, are, nu avem de ce să o folosim. S-a mai spus că trebuie să consolidăm dia dialogul cu societatea civilă noi considerăm că aceste chestiuni uh, nu sunt legate. Instrumentele de salvgardare au un rol foarte limitat, foarte precis și standardele sociale și de muncă sunt uh, abordate în altă parte a acordului de liber schimb și într-un mod eficient. Dacă există o încălcare a drepturilor muncii, drepturilor fundamentale, atunci aceste lucruri sunt acoperite de Declarația Universală a Drepturilor Omului Uniunea, pe, pe baza acestor considerații, poate să su- suspende acordul dacă există încălcări ale standardelor muncii și ale convențiilor cu privire la mediu, atunci acordul prevede un mecanism de arbitrare eficient. Acestea sunt mecanismele pe care le folosim pentru a răspunde grijilor dumneavoastră deci, uh, uh, ele există și pot fi folosite. Aș dori de asemenea să vorbesc despre relația dintre um, mecanismul de salvgardare cu privire la banane și mecanismul de salvgardare general. S-a presupus întotdeauna că acest mecanism cu privire la banane este cel mai potrivit cel mai adecvat. Dar acest nu, acesta nu exclude și folosirea mecanismului de salvgardare general, bilateral. Filozofia pe care se bazează aceste instrumente, condițiile de aplicare și durata sunt lucruri diferite. Dacă dorim să folosim mecanismul bilateral de salvgardare, trebuie să demonstrăm că am avut, ca urmare a liberalizării, a, că am avut o liberalizare a um, comerțului în urma eliminării sau scăderii tarifelor de import. Și durata trebuie să fie de șase, se extindă pe șase luni. Există și posibilitatea de reînnoire pe doi ani Deci trebuie să fie o situație care să aibă un impact clar asupra comerțului. Situația în cazul bananelor este, foarte, este mai simplă. În urma consultărilor și în funcție de situația de față și în urma evaluării potențialelor impact, potențialelor efecte negative asupra pieței noastre, putem uh, Uh, pentru o perioadă scurtă să activăm acest mecanism și să ne întoarcem la tarifele uh, inițiale pe trei luni. Desigur, am uh, stabilit deja uh, volumul și condițiile pentru aplicarea acestor două instrumente sunt foarte diferite, după cum v-am explicat deja. Trebuie să vedem dacă Uh, într-adevăr, uh, vor apărea aceste efecte în urma unui studiu. Doresc să uh, vedem care este experiența noastră în tratatul cu Corea. Liberalizarea comercială din Corea este rezultatul acestui, adică a declanșat acest mecanism? Răspunsul este nu. Am făcut niște rapoarte de monitorizare, Parlamentul le-a primit deja în formă scrisă, până acum nu am avut probleme cu Corea. Deci, uh, nu a venit nimeni din uh, sector la noi să ne ceară acest lucru. Vă mulțumesc pentru atenție. Let's, uh, listen to... Mulțumesc foarte mult. Acum o să-i dăm cuvântul raportorului pentru concluzii. Domnul Lange. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, colegilor care au luat cuvântul și au făcut recomandări. Cred că este foarte clar că în ceea ce privește problema cotelor și a prevederilor, trebuie să um, luăm o decizie înainte de analizarea acestui acord, pentru ca lucrurile să fie clare. În ceea ce privește sectorul bananelor, cred că avem posibilitatea de a îmbunătăți situația, pentru a nu fi vorba numai de o protecție a securității. Știți foarte bine uh, că deseori aceste cote sunt inutile. Cred că trebuie să ne gândim foarte bine și la modul în care vom uh, analiza derularea acestui tratat. Cred că nu avem nevoie să ni se dea niciun fel de lecții uh, cu privire la clauza de salvgardare și cu privire la drepturile omului. Uh, membrii Parlamentului știu foarte bine aceste lucruri. Trebuie să vedem dacă societatea civilă din Europa se poate implica mai mult pentru a vedea dacă poate participa la mm, această analiză. Chiar și organizația Business Europe a, spus, a vorbit despre necesitatea acestui dialog. Vom prezenta amendamentele necesare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acest raport va fi, acest proiect de raport va fi examinat în următoarea noastră reuniune din luna martie. Și acum trecem la punctele 16 și 17 pe care le vom trata în comun. Amândouă se referă la acordul de asociere între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia pe de o parte și America Centrală pe de altă parte. Aici, raportor este domnul Pablo Zalba. Sigur că vom analiza partea comercială, partea legată de comerț a acordului de asociere, o parte importantă, și apoi aplicarea clauzei de salvgardare pentru același acord și acolo raportor este domnul York Lightfried. Acordul de asociere cu America Centrală este mai puțin controversat decât cel pe care l-am uh, discutat ieri cu Columbia și Peru. Iar în ceea ce privește clauza de salvgardare, aceasta se aplică și aici, la fel așa cum am discutat și în cazul Columbiei și al Perului. Însă există o controversă legată de procedură. Procedura acordului în sine, acordul de liber schimb inclus în acest acord de asociere cu America Centrală. Dar oricare ar fi rezultatul acestei uh, negocieri, trebuie oricum să, să-l analizăm, să analizăm acordul de liber schimb inclus în acest acord de asociere. se urmărește obținerea unui acord între Uniunea Europeană și America Centrală și voi începe prin a da cuvântul raportorilor. Sigur, cu prioritate acordul în sine. Domnule Pablo Zalba, aveți cuvântul. Gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că suntem cu toții conștienți că este un acord de o importanță capitală atât în domeniul comercial cât și în domeniul politic pentru ambele regiuni. Este primul acord între două regiuni pe care îl semnează sau pe care îl va semna Uniunea Europeană. Sperăm uh, că va fi transmis uh, Consiliului și Parlamentului de către Comisie într-o perioadă foarte scurtă de timp și vreau să vă reamintesc că nu știm dacă se va aplica articolul 51 sau nu. Așa încât aș dori să mulțumesc activității desfășurate de domnul președinte, deoarece cred că a făcut uh, o activitate juridică impecabilă și oricare ar fi decizia finală, nu vom fi lipsiți de argumente politice. Acordul are un mare potențial comercial pentru ambele regiuni, ceea ce arată datele istorice, creșterea importurilor cu 33% din 2006 până în 2010. Materiile primele sunt foarte importante în acest schimb comercial, reprezintă 32% iar Uniunea Europeană exportă produse uh, finisat, finite în ceea ce privește echipamentul de transport și uh, maș- mașinile și utilajele. Sperăm că se, acest acord va duce la diversificarea exporturilor și importurilor din ambele regiuni. Pentru Europa este o șansă foarte mare pentru sectorul de servicii, pentru dezvoltarea sectorului de servicii din America Centrală, uh, pentru ca acesta să devină mai competitiv și este și o mare șansă pentru investiții, de exemplu, în ceea ce privește mare turismul. De asemenea, include standarde de calitate mai bune, standarde uh, privind drepturile de proprietate intelectuală care vor fi mai bine garantate prin intermediul acestui acord. De asemenea, un, există un mare potențial pentru dezvoltarea infrastructurii în America Centrală, atât în ceea ce privește domeniul energetic și al uh, energiei regenerabile, cât și în ceea ce privește, eu știu, canalul Panama, de exemplu. Uh, iar este important, de o importanță capitală să-l aprobăm și să-l ratificăm pentru ca el să intre în vigoare cât mai curând cu putință. De asemenea, după cum știe domnul președinte, sunt raportor pentru clauza de salvgardare și o să încercăm uh, ca această clauză de salvgardare să fie eficientă și să fie ușor de aplicat. În acest sens, vom asculta și ce ne, va spune, ne vor spune colegii noștri de la Agri, mai ales în ceea ce privește uh, bananele sau Aș dori însă să exprim o preocupare apropo de ratificarea din statele din uh, America Centrală. Odată ce va fi ratificat uh, de Uniunea Europeană, fiecare din statele din America Centrală trebuie să-l ratifice, dar există foarte multe diferențe între perioadele de timp de la o țară la cealaltă uh, așa încât prima țară va avea mai multe avantaje pentru că sistemele de cote vor începe să funcționeze, iar țările din America Centrală care vor adera la acord vor avea uh, un potențial mai mic de export în Uniunea Europeană. Evident, în prima țară care va pune în aplicare acest acord va avea un avantaj față de ceilalți pentru că se poate produce efectul acesta de uh, deviere a relațiilor comerciale către o țară anume. Ambasadorii țărilor din America Centrală trebuie să știe că ar fi important ca acordul să fie ratificat de aceste țări aproape simultan, dacă este posibil. În acest sens, aș dori să accentuez un lucru. În săptămâna aceasta am avut o întâlnire cu toți ambasadorii din America Centrală uh, am făcut un schimb de opinii pe marginea acestei chestiuni, a fost pozitiv și în cele din urmă, la sfârșitul lunii martie, vom avea la nivelul Comisiei uh, INTA o audiere în care îi vom asculta pe principalii actori ai economiei din America Centrală, oameni uh, de afaceri, investitori și ONG-uri. Deci sunt la dispoziția dumneavoastră pentru orice fel de întrebări sau sugestii. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you. Mulțumesc. Permiteți-mi să vă reamintesc că se va organiza o audiere publică la următoarea reuniune INTA pe această temă în luna martie. Și acum trecem la clauza de salvgardare, unde York Lightfried este uh, raportor. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este destul de ușor să discutăm această problemă din moment ce colegii se confruntă cu o problemă similară în celelalte documente, de exemplu cele care privesc Peru și Columbia. În orice caz, încercăm să facem tot ce este posibil. Cred că, așadar, problemele sunt similare cu cele din clauza de salvgardare privind Columbia și Peru. Și aș dori să abordez câteva aspecte care pe care le-aș pune sub semnul întrebării. Susțină ca industria noastră să aibă posibilitatea de a își spune reacția față de aceste evoluții. Și cred că o astfel de clauză de salvgardare este ca un fel de centură de siguranță și sunt de acord cu ce au spus colegii înainte. Însă chiar și o centură de singurață nu te poate proteja complet împotriva um, rănirii. Așa că trebuie să fim foarte atenți și să întărim această protecție. De asemenea, cred că ar fi important să permitem industriei să încurajeze Comisia să acționeze și, în plus, cred că trebuie să implicăm și partenerii sociale. Nu numai o parte a industriei, nu numai uh, patronatele care sunt implicate, ci și lucrătorii care ar putea avea o problemă aici. sunt de acord cu domnul Sturdy. Trebuie să avem grijă la problemele care se pot uh, ivi din aceste evoluții. O clauză de salvgardare reprezintă și o posibilitate de întărire a producătorilor care produc, uh, care au o producție ce respectă comerțul echitabil sau o producție organică. Pentru că sunt două sectoare care nu sunt chiar atât de răspândite pe cât ar trebui să fie. și am plăcerea să fiu raportor nu numai pe această temă, sunt raportor din umbră și pentru acordul global, ajutându-l pe domnul Zalba pe, în acest acord. Într-o astfel de clauză de salvgardare, poate că agenda socială nu își are locul cel mai potrivit, nu sunt, sau nu se găsește pe locul cel mai potrivit, nu sunt sigur de asta, dar ar putea fi o problemă. Deci trebuie să fim foarte atenți și la aspectele sociale, trebuie să fim atenți la respectarea drepturilor omului, la respectarea drepturilor lucrătorilor, nu numai pentru a-i ajuta pe cei din America Centrală, dar și pentru a ne ajuta pe noi înșine, pentru că și noi vom avea de profitat uh, această dezvoltare, această evoluție. Trebuie să-i facă pe oameni să fie mai uh, bogați, să se bucure de mai multă siguranță. Și trebuie să fie uh, ceva profitabil atât pentru Europa cât și pentru America Centrală. În acest prim schimb de opinii, am vrut doar să vă subliniez aceste câteva puncte, să vă spun că sunt deschis uh, la orice sugestii și aștept cu nerăbdare să văd uh, amendamentele pe care tocmai le-a depus uh, Comisia Agri, cred că le-a depus ieri și cred că sunt adecvate. Din punctul meu de vedere, nu vom avea probleme prea dificile aici. Mulțumesc tuturor pentru o cooperare foarte bună și vom continua. Dacă colegii au uh, sugestii, le aștept cu interes. Thank you. I think that... Mulțumesc. Cred că ceea ce am auzit mai devreme cu privire la clauza de salvgardare pentru Columbia și Peru se aplică și la acest acord cu America Centrală și atunci mă întreb dacă uh, dacă raportorul din partea Comisiei Agri dorește să mai spună ceva. Nimic, domnule președinte. Vă mulțumesc încă o dată. Am spus deja ce aveam de spus. Mulțumesc, spune președintele. Hai să deschidem discuțiile. Dorește altcineva să ia cuvântul? Helmut Scholz și raportorii din umbră în general, dacă doresc să ia cuvântul. Ianic Șado de la Verzi. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări raportorilor pentru eforturile pe care le-au făcut deja. Cred că asta este magia negocierilor. Ajungem să vedem niște răsturnări incredibile de situație. În ultima fază a negocierilor, toți miniștrii din America Centrală au trântit ușa Uh, refuzând uh, presiunea uh, Uniunii Europene de a impune cotele la produsele lactate și acum aflăm ce, a ce am reușit să obținem și ce nu am reușit să obținem în acest acord. Câteva puncte care din perspectiva mea sunt legate de integrarea regională și de realitatea beneficiilor și costurilor acestui acord. La integrarea regională, colegul nostru Zalba a spus un lucru foarte important. Cred că suntem în fața unui pericol foarte mare dacă cotele nu ar fi distribuite um, în mod colectiv după ce toate țările au ratificat, Uh, asta ar însemna punerea sub uh, semnul întrebării a unei unități regionale care și așa este foarte dificil de obținut și atunci comisia noastră trebuie să fie foarte fermă asupra faptului că aceste cote vor fi distribuite în mod echitabil tuturor țărilor semnatare care au ratificat acest uh, acord. În al doilea rând, cine va beneficia de acest acord și care sunt sectoarele cele mai care sunt sectoarele vizate, în primul rând. Haideți să luăm uh, exemplul uh, sectorului financiar. Studiul de impact a arătat că, de exemplu, țările din America Centrală urmează să piardă întreg controlul pe care l-au asupra sectorului bancar și sectorului de asigurări. Mi se pare asta a fi un punct important, un punct pozitiv al acestui acord? Pentru grupul nostru nu pentru grupul meu, nu, nu este un uh, punct pozitiv. De asemenea, știm că Panama este un paradis fiscal. Așadar, iată instrumente care sunt uh, puse sub semnul întrebării și ne întrebăm dacă uh, nu trebuie să punem accentul pe protejarea unui spațiu de libertăți publice, fie că e vorba de achizițiile publice, fie că e vorba despre sprijinul pentru industriile emergente și vedem că aceste țări vor, își vor pierde uh, marja de manevră pentru a construi niște politici care să fie în favoarea dezvoltării și nu numai în favoarea grupurilor uh, financiare și industriale, fie că sunt din Statele Unite, din America Centrală sau din Europa. Așadar, pentru noi, pentru grupul verzilor, este foarte important să susținem integrarea regională în permanență și să avem o dezbatere pentru a vedea cine are de câștigat și cine are de pierdut în acest acord de liber schimb. Pentru mine nu este suficient să știu că se vor preconiza mm, compensații pentru, producătorile, pentru producătorii europeni și vom vedea asta în cadrul dezbaterilor. Vom avea dezbateri despre această mondializare, dar trebuie să știm că există trebuie să știm că existența acestor măsuri care vor compensa financiar niște producători care apoi vor dispărea nu sunt suficiente. Mulțumesc, uh, Helmut Scholz din partea GUE. Mulțumesc și eu uh, voi fi foarte succint. Vreau să mă alătur uh, observațiilor făcute de Ianic în ceea ce privește situația globală a acestui acord. Uh, Doresc să mulțumesc celor doi raportori pentru că avem de-a face cu o realitate extrem de complexă, care a fost uh, tratată așa cum trebuie în acest uh, raport ceea ce este un uh, element pozitiv și pentru viitor. Și aș mai adăuga două lucruri. În uh, discuțiile pe care le avem uh, cu ambasadorii acestor state, am uh, discutat despre problemele de investiții care există în aceste țări, în ceea ce privește evoluția economică a acestei regiuni. Și aici cred că um, acordul trebuie să privească și aceste finanțări. Și am senzația că aceste clauze nu sunt complet respectate pentru că băncile au în America Centrală o structură care nu este atât de uh, clară în ceea ce privește dezvoltarea regională a acestor țări și perspectivele pe care le au pe termen lung și asta și în lumina crizei cu care se confruntă Uniunea Europeană. Și asta aș spune mai, că ar fi valabil mai ales pentru Nicaragua. Când vorbim despre drepturile lucrătorilor, despre dezvoltarea categoriilor și protecția categoriilor celor mai vulnerabile, ale populației și aceste categorii trebuie să fie luate în considerare în acest acord. În al doilea rând, pentru cine? Cine beneficiază de acest acord? Cine are de profitat cel mai mult de pe urma acestui acord? Trebuie să ne punem această întrebare. Trebuie să vedem cum va permite dezvoltarea economică a acestei zone și revin la audierea pe care am avut-o ieri. Dacă IMM-urile vor avea ceva de câștigat, și mă refer și la IMM-urile din Uniunea Europeană și la cele din America Centrală, atunci obiectivele sunt atinse. Cred că ne-am pregătit foarte bine pentru acest acord și putem să continuăm în cadrul Comisiei um, pentru negociere. Mulțumesc! Vom asculta acum uh, intervenția Comisiei. Matthias Jürgensen pe acordul în sine și Friedrich Michels pentru clauza de salvgardare. Cine ia cuvântul? Um, Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, pentru că ne dați posibilitatea să vorbim despre acest subiect. Am de făcut câteva comentarii scurte și mă voi referi la câteva din comentariile făcute de eurodeputați. În primul rând, Comisia susține acest acord și sperăm că Parlamentul și Consiliul vor uh, urma procedurile necesare pentru a-l uh, aproba cât mai curând cu putință. Credem că este un acord foarte bun pentru Uniunea Europeană, este un acord de calitate înaltă care ne dă uh, acces la piață într-o zonă interesantă pentru Uniunea Euro Europeană. Credem că este un acord bun și pentru America Centrală va permite țărilor din America Centrală să-și sporească dezvoltarea economică prin șanse mai mari de export către Uniunea Europeană, în ceea ce privește produsele care interesează. Se, va, se vor diversifica produsele exportate și, în al treilea rând, important de asemenea, este un acord care credem noi că se aliniază la prioritățile politice pe care le are Uniunea Europeană în America Latină, adică integrarea regională și eradicarea sărăciei. Prin acest acord, care este un acord interregional, vom putea să promovăm integrarea regională în America Latină, iar în felul acesta, acesta a fost, de fapt, uh, ajutorul acordat de Uniunea Europeană acolo și uh, Parlamentul European s-a implicat și în procesul de pace în această zonă. Să vă spun unde ne aflăm uh, în acest moment. Am prezentat o propunere pentru semnarea acordului uh, la Consiliu în octombrie. Activitatea de se desfășoară bine și sperăm că se va lua decizia pentru semnătură la Consiliu în luna mai atunci vom putea trece la semnarea acordului cu uh, statele din America Centrală. Să sperăm că acest lucru se va face foarte rapid, poate în cursul lunii iunie. Când va fi uh, semnat, uh, Consiliul va transmite în mod oficial acordul la Parlamentul European pentru acordul Parlamentului European. Deci după uh, semnătură, acordul va ajunge în mod oficial în mâna Parlamentului, dar este foarte bine că ați început deja să lucrați la acest acord. Vreau să mă refer la câteva din punctele care au fost aduse în discuție. Problema cotelor, în primul rând, și dacă ele vor fi repartizate corect sau nu între țările din America Centrală. Credem că se va face acest lucru. Noi am convenit asupra unor cote regionale pentru America Centrală, dar am dat posibilitatea distribuirii acestor cote în, pentru zahăr, pentru orez, între țările din America Centrală. Și considerăm că în felul acesta se va susține integrarea regională. Avem de asemenea inclus în uh, raport un capitol puternic despre dezvoltarea durabilă și comerț, nu vreau să intru în detalii, dar, după cum știți, așa cum s-a întâmplat și în cazul altor acorduri, acordul acesta conține un angajament al părților, atât America Centrală cât și Uniunea Europeană, un angajament, cum spuneam, de a pune în aplicare eficient și efectiv respectarea convențiilor uh, esențiale ale Organizației Mondiale a Muncii privind drepturile lucrătorilor și drepturile sociale. Vor uh, Există mecanisme de consultare cu societatea civilă, mecanisme pentru rezolvarea disputelor Uh, sau pentru examinarea chestiunilor uh, în cadrul acestui capitol de drepturi uh, ale lucrătorilor și drepturi sindicale. Și sperăm că ne vom bucura de susținerea largă a Parlamentului pentru acest acord. Considerăm că este un mesaj important transmis de Uniunea Europeană pentru a susține America Centrală care nu trece printr-un moment cel mai ușor din istoria sa. Deci este nevoie să se vadă că Uniunea Europeană are un angajament față de America Centrală, iar intrarea rapidă în vigoare a acestui acord ar fi cel mai bun semnal. Mulțumesc! Mulțumesc! Avem propuneri pentru decizia Consiliului privind acordul, dar evident nu putem trece la procedura de acord până în momentul în care nu vom fi sesizați în mod oficial de Consiliu. În ce privește uh, Uh, regulamentul clauzei de salvgardare. Cine va vorbi în numele Comisiei? Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că deja ne-am referit la majoritatea problemelor în discuția anterioară. Regulamentul acesta se poate folosi pentru mecanismul de salvartare în ceea ce privește produsele bioorganice. Uh, iar în momentul în care crește importul ca urmare a liberalizării tarifelor, există instrumente care pot fi folosite, dar nu e mai mult decât atât. În al doilea rând, apropo de mecanismul de stabilizare pentru banane, nu trebuie să vorbim de cote din acest punct de vedere. Vorbim de volume care declanșează mecanismul, dar nu cote. Cotele au fost eliminate deci este rezultatul unor obligații prevăzute de Organizația Mondială a Comerțului, deci vorbeam de aceste volume de import care declanșează mecanismul. Mulțumesc! Uh, raportorul dorește să spună ceva foarte pe scurt, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorilor din, din umbră pentru cele spuse. Sunt de acord că acest acord trebuie să fie o șansă pentru a impulsiona integrarea regională în America Centrală și sperăm că se va întâmpla chiar așa. Sunt gata să discut cu domnul Iadot uh, în ceea ce privește problema distribuirii cotelor și mă bucur de asemenea să știu că, uh, de fapt, Comisia este sensibilă la acest aspect și vom încerca în această privință să găsim o soluție. Și apoi, sistemul financiar Sistemul financiar european este mai competitiv decât sistemul financiar din America Centrală. Este previzibil să aibă, ca urmare a, a semnării acordului, băncile noastre să fie mai prezente în America Centrală. Deci nu trebuie să evităm această prezență a sistemului nostru financiar în America Centrală. Trebuie să ne asigurăm că această prezență uh, este de ajutor, că e vorba de un sistem financiar mai competitiv, că sunt mai multe șanse pentru întreprinderile central-americane, punându-le la dispoziție lichidități, că va fi în beneficiu cetățenilor din America Centrală, că asta este părerea mea, asta este obiectivul de fapt. Iar uh, dacă ne punem întrebarea cine câștigă, cine nu, în acest acord câștigă America Centrală, dar câștigă și Europa și să sperăm că Uh, London School of Economics a făcut un studiu pe această temă care va fi uh, publicat foarte curând și atunci o să vedem care sunt beneficiile pentru ambele uh, regiuni. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Iorg Leichfried privind regulamentul de salvgardare. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru discuția foarte interesantă Uh, mi-a dat foarte mult de gândit, mai ales în ceea ce privește produsele organice și produsele care sunt comercializate conform comerțului echitabil. Poate că ar trebui să mai modificăm cumva spiritul clauzei de salvgardare. Mulțumesc foarte mult! Trebuie să așteptăm pentru acord decizia Consiliului, iar pentru clauza de salvgardare, proiectul de raport se va discuta la următoarea noastră reuniune din martie. Item 19. Now is... Acum a sosit momentul să votăm. Vă rog să vă pregătiți uh, cartelele de vot și listele de vot. And take your seats. De asemenea, vă rog să vă luați uh, locurile, să vă ocupați locurile.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 We'll skip the on the... Vom uh, trece peste voturile uh, raportul, raportului Marielei de Sarez, așa cum ne, de Sarnez, așa cum ne-a cerut ea. Și trecem direct la raportul privind sistemul de preferințe tarifare generalizate. Raportorul dorește să ia cuvântul. Da, doresc să mulțumesc tuturor pentru că a fost un uh, dosar foarte complex, cu multe amendamente tehnice și nu în cele din urmă îi mulțumesc Elenei din secretariat pentru sprijinul extraordinar pe care mi l-a oferit și tuturor celorlalți membri ai secretariatului. Deci multă mulțumiri! Domnul președinte, pentru a vă arăta cât de complex a fost acest dosar, să știți că avem 34 de amendamente de la raportor, 182 de amendamente de la membrii comitiei, comisiei, 30 de amendamente de la, cel, de la comisia, cealaltă comisie sesizată și îi mulțumesc raportorului pentru o muncă excelentă și pentru Uh, cooperarea cu uh, ceilalți membri ai comisiei noastre și cu raportorii din umbră. Celelalte amendamente au fost depuse de Comisia DV. Începem cu amendamentul numărul 3. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm în bloc. Acum Blocul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 3 de la DV. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 46, 47 și 48, precum și amendamentul 59, prima parte, Acestea sunt amendamente, cine, ă, sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 51. 54, 55, 56, 57 și 59, partea a doua sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Se cere verificare electronică. Verificăm de la 51 mai departe. S-a deschis votul. S-a închis votul. și, într-adevăr, se respinge. Amendamentul 52 și amendamentul 4, identice, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 61, cine este pentru, președintele își cere scuze, au mai rămas amendamentele 60 și amendamentul 5 care sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Arțineri? Se respinge. Și ajungem și la 61. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Verificăm la 61. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se, re- se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 66, partea 1, partea 1, cine este pentru, potrivă, abțineri, se respinge. 68, 72, 73 și atât. Da? Trei amendamente identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 66 partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem acum la amendamentul uh, amendamentele 80 și 84 sunt identice. Cine este pentru? Mario, nu-ți votezi eu propriul amendament? Mario David. Așadar, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis numărul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 92 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ce, se cere verificarea electronică la 92, s-a deschis votul. Domnul președinte spune că uh, cartela sa de votare nu mai funcționează, dar sigur că votează pentru. Acum funcționează, bun. Deci, votăm amendamentul 92. S-a închis votul. și amendamentul se respinge. 93 cine este pentru? Era 15 la 15, răspunde domnul președinte. Intervenție din sală fără microfon. Now there was no no complaint about the procedure. Domnul președinte, că um, răspunde că nu a fost niciun fel de um, reclamație împotriva procedurii, amendamentul rămâne respins. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la 94, la 94 și 7. 94 și amendamentul 7. Le votăm împreună. Să deschizi votul. S-a închis votul și cele două amendamente se resping. 96. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 97. Trecem la 97. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 98 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 99 și 9 împreună. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 100 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 100, nu, Zece. Amendamentul 10 din partea DV. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 102. Avem o propunere de amendament oral. Se opune cineva acestui amendament oral? Atunci aveți amendamentul oral în, uh, pe lista dumneavoastră de vot. Îl votăm acum, împreună deci cu amendamentul oral. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum blocul uh, numărul 2. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 107 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 de la DV pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 117 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 118 uh, pentru abțineri. Uh, pentru împotriva abțineri se respinge. 119 pentru împotriva abțineri se respinge. 120 și 121. Cine este pentru? împotriva Abțineri? Se respinge. Verificăm la 120 și la 121. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și, într-adevăr, au fost respinse. 122, 123 și 124. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. 122, 123 și 124. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Și, într-adevăr, au fost respinse. Acum, amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Verificăm la amendamentul 15. S-a deschis votul. Votul s-a închis și a fost respins. Amendamentele 100, amendamentul 125, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 127. Uh, Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 129 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 133 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 134 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul Domnul Caspar ia cuvântul. Putem să verificăm ce se întâmplă cu amendamentul 136? Poate că greșesc eu, dar ce se întâmplă? I'm told that it falls... Domnul președinte, mi se spune că este caduc uh, din cauza amendamentului de compromis. Rog secretariatul să verifice asta. Domnul Fellner. Pentru că celelalte amendamente au fost retrase, atunci și acesta este caduc. Și aș avea însă o soluție. Să votăm întâi și apoi să verificăm detaliile tehnice, ca să nu piardă nimeni. Bun, domnul președinte. Amendamentul 136, 136. Cine este pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 se adoptă. 160 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Verificăm la amendamentul 160. a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă, într-adevăr. Amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 161. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 162. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul, uh, amendamentele 20, amendamentul 20 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 165 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 166 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentele 100, amendamentul 169 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 174 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 175 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 176 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 170 pentru, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 173 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 171 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 172, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 177 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 179 pentru. Nu, acesta este caduc. Nu votăm. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 182 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și la fel și pentru amendamentele 183, 186, 187, 188, 189 și 190. Sunt identice. Acum 185. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. A. Următoarele sunt caduce și acum trecem la votul comun pentru amendamentele 193, 194, 195, 196, 198 și 199. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 200. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 201 și 20. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. Amendamentul 202. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 205. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 206. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 207. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, abțineri, se adoptă. 28 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 33 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și acum amendamentul 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 37. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum votul final. Votăm propunerea comisiei astfel amendată. Vot electronic, s-a deschis votul. Votul s-a închis. 22 de voturi pentru, 5 împotrivă și 2 abțineri. Votăm acum propunerea de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă cu, vot, cu 18 voturi pentru, 6 împotrivă și 6 abțineri. Felicitări raportorului. Uh, domnul Fellner dorește să ia cuvânt. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor. Și acum aș cere comisiei două lucruri. Unul, către președinte, aș dori să încep discuțiile cu Consiliul pe baza acestui vot pentru a încerca să ajungem la un acord. Semnalele anterioare ne-au arătat că nu suntem atât de departe unul de celălalt în ceea ce privește pozițiile noastre. Și aș dori să se fixeze și uh, termenul de dezbatere în cea mai apropiată plenară posibil. Domnul președinte. Trebuie să votăm dacă vrem să mergem uh, către un acord uh, în prima lectură, dacă dorim să demarăm deja discuțiile uh, cu Consiliul, fără vot în plenară? Domnule președinte, înțeleg că acesta este pachetul. Începem uh, deja negocierile și în același timp uh, încercăm să dezbatem această mm, rezoluție în cea mai uh, apropiată plenară posibil. Domnule președinte, cine este pentru această procedură? Cine este în favoarea acestei proceduri, adică să lansăm imediat negocierile cu Consiliul, asta fără a prejudicia votul cu privire la supunerea pe agenda de zi a plenarei. Cine este pentru, cine este împotrivă, propunerea se adoptă. echipa de negociere din partea noastră. Eu voi conduce ca președinte, raportorul Christopher Fielner, raportorii din umbră David Martin, Alve, Robert Sturdy, ECR, Helmut Scholz, GUE, Keith Taylor, Greens and Matteo Salvini, EFV. Any objection? Obiecții față de această echipă? Este standardul obișnuit. Mulțumesc foarte mult și vă voi contacta pentru a stabili un calendar pentru întâlnirile cu Consiliul. Și acum trecem la 20. Punctul 20 este vorba despre statutul și regulamentul de procedură modificate ale grupului internațional de studii în domeniul cauciucului. Eu sunt raportorul și propun să ne dăm consimțământul față de această propunere. Deschid votul. Avem vot electronic, da? Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă în unanimitate. This is the end of, uh... Aici se încheie partea de voturi a ședinței noastre și acum ne întoarcem la punctul numărul 14. Cu privire la acta, am început ieri discuțiile, dar am avut timp să ascultăm numai intervenția domnului comisar și am decis să continuăm discuțiile și astăzi. Va lua cuvântul în plus și domnul Caderarif. Euh, Domnule președinte, stimați colegi, nu am avut ocazia să particip ieri la cele spuse de domnul comisar de Gucht. Because if you want to intervene on the... Dacă doriți să interveniți aici pe fondul chestiunii, am o listă de cereri de luare la cuvânt, e o chestiune de procedură și trebuie să respect și lista de el. Dacă doriți, vă pun pe listă pentru astăzi. Ieri eh, n-am avut posibilitatea să mă înscriu, așa că vă rog eh, să mă înscrieți și pe mine pe listă, pentru că doresc să-mi exprim opinia. I'll follow the list. Am să urmez lista de ieri. Deci primul vorbitor este David Martin, raportorul pe această temă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc domnului comisar care a revenit între noi. Știu că nu e ușor cu un orar ca al domniei sale. După cum spune domnul comisar, este o chestiune deosebit de controversată, atât în interiorul Parlamentului, cât și în ceea ce privește opinia publică. Ar trebui să mulțumim uh, societății civile că arată atât de mult interes față de activitatea noastră. Acum două zile, cu, la Comisia PETI, a fost o petiție semnată de două milioane și jumătate de persoane care arată cât de mult interes este pentru această probleme. În lunile viitoare voi avea multe contacte cu societatea civilă ca să înțeleg care sunt preocupările lor și ca să le împărtășesc preocupările lor în Parlament. Am să încep cu ce spunea ieri domnul comisar și anume transparența. Cred că o mare parte din lipsa de încredere vine din felul în care a fost negociat acest acord. Sigur că uh, înțeleg că trebuie să existe încredere între părțile care participă la o negociere și noi uh, înțelegem că uneori uh, discuțiile echilibrate trebuie să se poarte împotriva în spatele ușilor închise dar uh, modul în care s-a făcut negocierea a fost prea secretos și nu ni se pare că este acceptabil. Iar uh, Kader Arif a fost uh, raportorul nostru și de două ori în rezoluția la Parlamentul a exprimat îngrijorările noastre și de două ori am trimis texte, am redactat texte în care s-a cerut mai multă transparență și mai multă deschidere în ceea ce privește negocierea ACTA. Este corect să spunem că aceste probleme apar de cele mai multe ori atunci când e vorba de uh, în informații pe care societatea civilă uh, nu uh, le-a avut la dispoziție și nici Parlamentul nu le-a avut la dispoziție. Există, deci, preocupări legitime uh, dar uh, lucrurile s-au încheiat și Parlamentul ce poate să facă acum? Poate să uh, își facă opinie pe baza textului existent. Vreau de asemenea să se consemneze, dacă trebuie să se consemneze, că eu personal în Parlamentul acesta am susținut cu, puterni, cu, cu putere protejarea drepturilor de proprietate intelectuale și drepturilor de autor și a brevetelor de invenții în Europa. Știm că lucrurile acestea sunt materia primă a succesului economic economic al Uniunii Europene și fără ele nu putem concura. Noi nu putem concura ca o economie cu salarii mici, este absolut ieșit din discuție, deci trebuie să apărăm drepturile de proprietate intelectuală, ceea ce nu e vorba numai de interesul economic. Uh, sunt uh, o serie întreagă de produse periculoase, eu știu, uh, medicamentele false și alte asemenea produse false pot intra pe piață și trebuie să existe protecție. Dar problema mea față de acta nu este ce încearcă să facă, ci ceea ce poate face fără intenție. Se spune de asemenea în engleză că diavolul, drăcușorul stă în detalii. Dar eu cred că aici e o lipsă de detalii. Ne uităm la text și nu știm ce înseamnă, ce este în spatele cuvintelor, în spatele textului. Deci pe mine mă preocupă mai mult modul în care poate fi interpretat textul și cum poate fi pus în aplicare textul. Domnul comisar uh, s-a referit uh, cu bună, pe bună dreptate la unele neînțelegeri legate de acta. Uh, nu vreau să perpetuez această discuție, vreau ca discuția pe baza acta să nu se, înțele- se bazeze pe aceste neînțelegeri se spune că nu există reguli stricte în acta, în textul acta, că persoanele nu vor fi deconectate la internet dacă descarcă ilegal de trei ori trei chestii de pe internet, dar uh, o serie întreagă de elemente din discuția noastră nu se regăsesc în text. Iar în textul acta, uh, ca persoană individuală, cum poți să spui dacă cineva care are melodii pe MP3 au fost descărcate de pe internet ilegal sau ilegal? Lucrul acesta nu face parte din proces, dar asta nu înseamnă că putem uh, să avem o atitudine de asta de complezență față de acta pentru că furnizorii de servicii de internet nu știu cum să interpreteze obligațiile din acta. Nu pentru că se spune în text că au datoria să facă acest lucru, ci s-ar putea, pentru că există acta, să aibă impresia că au obligația să facă poliție pe internet și să deconecteze pe cineva dacă descarcă ceva de pe internet. Poate că lucrurile vor fi interpretate cu mai multă strictețe decât s-au interpretat la început. Sigur, acordul, ne spune domnul comisar, se referă la copierea, uh, încălcarea dreptului de autor pe scară comercială. Sigur, există o anumită justificare că există cazuistică de la Curtea Europeană a Gesturilor Omului, drepturilor uh, la Curtea Europeană de Justiție, mă scuzați, care apără dreptul de proprietate intelectuală. Dar dacă nu ești uh, specialist, dacă ești lucrezi la vamă. Știi dacă realmente e vorba de o operațiune uh, de dimensiuni comerciale, știi care e diferența dintre o chestie sau alta, cunoști definițiile astea? Cred că nu. Deci mă tem de modul în care va fi pus în aplicare acta și cum se va interpreta această noțiune de dimensiune comercială a descărcărilor de pe internet. În ceea ce privește medicamentele generice. E aceeași dicotomie. Pe de-o parte, uh, accept uh, faptul că uh, domnul comisar spunea că brevetele nu sunt cuprinse în acta și că genericele nu fac parte din acta, dar acta spune că trebuie făcută, eu știu, poliție în ceea ce privește produsele contrafăcute și știm, avem uh, exemple din trecut că medicamentele generice uh, au fost confiscate fără justificare legală. Acta spune clar că Uniunea Europeană poate să oprească fluxul de produse contrafăcute la frontieră medicamentele generice, nu cu scopul de a încălca uh, dreptul de autor sau dreptul de proprietate intelectuală sau drepturile deținătorului de brevet, dar medicamentele generice sunt uneori împachetate ca medicamentele originale, uh, sunt etichetate la fel din motive de siguranță, pentru că spitalele, doctorii recunosc imediat natura produsului respectiv dar uh, un, un vameș uh, sau un lucrător la poliția de frontieră nu recunoaște acest lucru și s-ar putea din cauza acta să fie mai vigilent decât ar fi cazul. Deci o, o consecință ar fi că medicamentele generice nu vor mai trece frontierele noastre, ceea ce ar fi prost pentru lumea în dezvoltare, dar prost și pentru serviciile noastre de sănătate. Deci sunt foarte multe chestiuni uh, care reies din acta Comisarul poate să-mi spună, domnule Martin, uh, dați uh, uh, glas unor îngrijorări care nu sunt întemeiate și vreți să semănați panică între cetățeni, dar nu este așa. Noi trebuie să votăm Parlamentul, trebuie să voteze pe baza faptelor și nu pe baza interpretărilor greșite. Eu s-a întâmplat să fiu raportor pe această temă, cum spuneam acum vreo două zile iar dacă vrei să faci un, un raport, de obicei vrei să spui ceva, să le comunici ceva cetățenilor. Eu sunt raportor nu din cauza unor calități, ci pentru că am o minte deschisă, realmente deschisă în această privință. Și depinde de informațiile pe care le primesc ce voi spune. De aceea vreau să spun în această comisie că ăsta este planul meu, să spun ce am de spus pe baza informațiilor. Comisia vrea să trimită acta la Curtea Europeană de Justiție. Salut această inițiativă. Parlamentul European, de asemenea, ar trebui să își trimită propriile sale întrebări la Curtea Europeană de Justiție, cerând clasificări apropo de compatibilitatea acta cu tratatele și compatibilitatea cu uh, Carta fund, Drepturilor Fundamentale. Nu știm dacă Curtea va răspunde la aceste întrebări, dar sunt uh, niște acorduri internaționale și aș dori să, fiu, să știu dacă există compatibilitate între ele și acta sau o, uh, a obligațiilor uh, internaționale uh, care reies din aceste acorduri. Vreau să știu uh, dacă curtea va răspunde la aceste întrebări. Mă gândesc de asemenea, cum spuneam, că drăcușorul este în detalii uh, apropo de modul în care va fi aplicat acta. Deci propun colegilor din comisie următorul lucru să ne uităm, să analizăm calendarul nostru inițial pentru acta, să nu venim cu un raport final, să venim cu un raport interimar, uh, să luăm avizele de la colegi, de la celelalte comisii, să alcătuim un set de întrebări la care am dorit să ne răspundă comisia. Domnul comisar o să spună pe website, așa cum a făcut deja, diverse chestii despre acta. Nu vreau asta. Vreau de la comisie, de exemplu, să-mi spună clar, să-mi arate clar instrucțiuni sau cereri sau uh, note consultative care sunt trimise către uh, vămi, către grăniceri, apropo de modul în care se aplică acta uh, sau furnizorilor de internet ca să putem să verificăm cu ochii noștri modul în care se încalcă drepturile deținătorilor de brevete și ale utilizatorilor de internet. Vreau să știu în detaliu cum se aplică acta Vreau să pregătim întrebări nu numai pentru Comisie, dar și pentru statele membre. A fost uimit, realmente a fost uimit când am auzit că primul ministru din Bulgaria spunea că nu este gata să folosească acta pentru a incrimina pe cetățeni. Probabil că era singurul care se gândea la chestia asta, pentru că Parlamentul bulgar a spus că nu se vor aplica sancțiuni de natură penală. Noi nu putem să facem acest lucru. Dar acta este un acord aprobat de Uniunea Europeană și vreau să știu cum va funcționa în statele membre. Deci vreau să știu ce vor face statele membre în anii următori dacă își vor schimba legislația internă față de acta, dacă doresc să aplice noi sancțiuni penale uh, înainte ca noi să uh, acceptăm să validăm tratatul acta vor fi schimbări uh, din acest domeniu în achiul comunitar, uh, care urmare a acta și vreau să văd ce schimbări se vor produce înainte de a ne da verdictul final în privința acta. Uh, deci colegii n-așteptau răspunsuri în această dimineață. Nu sunt întrebări, nu sunt răspunsuri la întrebările privind acta. Dar cred că este în interesul nostru al tuturor, fie că suntem pentru sau împotriva acta. În anii următori vreau să demonstrăm că pentru un subiect de atât de mare interes public, uh, Parlamentul European se poate gândi la temerile exprimate de societăți, poate folosi puterile pe care le are conform tratatului de la Lisabona și poate să ajungă la niște concluzii coerente și justificate. Vom analiza detaliile, și le vom examina și o să spunem da sau nu pentru acta. Dacă funcționăm în felul acesta, cred că vom avea mai multă credibilitate cu alegătorii noștri și față de statele membre. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc că am de făcut două observații. În primul rând, suntem constrânși de timp. Deci o să dau drumul la ceas în momentul ăsta și o să fac apel la restrângere din partea dumneavoastră. Dacă nu, voi fi obligat să uh, pun niște limite. Pe lista de vorbitori o să dau prioritate raportorilor din umbră, așa că o încep cu domnul Christopher Fielner de la PP. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc, David. Trebuie să spun că mă bucur că în sfârșit am început să discutăm chestia asta. Am așteptat în sfârșit ca Parlamentul să analizeze acest text în detaliu. Există o grămadă de uh, temeri în dezbaterea publică și trebuie să recunoaștem că este treaba noastră să uh, atenuăm aceste temeri. Pe baza textului, pe baza avizului, impresia mea este că 50% din aceste temeri sunt neîntemeiate. Unul dintre primele mituri pe care le-am auzit din primele zile ale dezbaterii este că acum vame și îmi vor verifica iPod-ul, dar am citit textul și se scrie în mod expres că țările semnatare pot, mei, pot să excludă această măsură. Deci, în mod clar, avem de-a face cu un mit. Cred că în jur de 50% din aceste uh, temeri sunt neîntemeiate. 50% dintre mituri ar trebui să fie verificate încă o dată. Cred că avizul Curții de Justiție ne va ajuta în uh, misiunea noastră de a analiza acest acord. Domnul comisar a vorbit despre transparență și lipsa ei și și David a vorbit despre acest lucru. Dacă vom um, trece la, dacă vom trece la procesul verbal al plenarei, vom, vorbi, vom vedea intervenții inclusiv din partea mea și ne-am plâns toți uh, din cauza transparenței, lipsei transparenței. În trecut, negocierile acest, de acest gen s-au făcut întotdeauna în acest fel, dar cred că, având în vedere că opinia publică s-a implicat și având în vedere că e vorba despre un parlament, cred că trebuie să schimbăm lucrurile. Haideți să recunoaștem că până acum nu am văzut nici un acord comercial care să aibă atâta transparență cum are acta acum, în momentul de față. Chiar am putut să citim toate textele de la negocieri. Nu avem acest lucru pentru alte tratate. Acest acord este o premieră până acum, având în vedere schimbarea modalităților de negociere. Vreau să spun un lucru foarte clar. PPE, grupul pe care îl reprezint aici, dorim, noi dorim cooperare internațională pentru a proteja drepturile de proprietate intelectuală. Avem nevoie de așa ceva. Avem nevoie și pentru acest lucru și, și pen, pentru economie și și pentru protejarea drepturilor consumatorului. Întrebarea principală însă este dacă acta este răspunsul nostru, dacă este soluția noastră pentru aceste nevoi. Pentru că nu avem nevoie să refacem echilibrul între uh, drepturile de proprietate intelectuală și libertăți civile, nu avem nevoie să aducem nicio schimbare fundamentală la legislația europeană cred că trebuie să ne amintim și nouă și cetățenilor că nu un acord comercial schimbă viața de zi cu zi a oamenilor, ci legislația care urmează să fie pusă în aplicare în urma lui. Până acum, din câte am înțeles, nu există nici un fel de plan de a introduce legislație nouă pe baza acestui acord. În, în, fază, în afară de țara mea am adus câteva schimbări minore la uh, dreptul comercial. Trebuie să spun că am auzit mesajul comisiei că nu va fi o schimbare, știu mesajul și Serviciului Juridic al Parlamentului, <laughs> dar nu vă cred pe cuvânt. De aceea voi analiza în deta- detaliu acest text. Cred că trebuie să invităm invităm pe cetățenii care au întrebări și temeri să comunice cu noi să ne transmită temerile și întrebările lor, ca să putem să verificăm în text dacă acestea sunt întemeiate, să le putem răspunde. Și trebuie să ne punem pe treabă acum să încercăm să ne dăm seama ce este greșit și ce este corect. Avem nevoie de cooperare internațională pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. Vedem dacă acta este sau nu răspunsul la această nevoie. Mulțumesc, Christopher. Mm, următorul raportor din umbră este de la conservatori. Domnule președinte Said nu este aici și doresc să îi mulțumesc comisarului pentru faptul că apără acest acord și pentru că vrea să se asigure că aceste negocieri sunt compatibile cu tratatul nostru. David, ai spus că drăgușorul stă în detalii, <laughs> dar după părerea mea nu sunt destule detalii. Uh, L-am ascultat pe Christopher și sunt de acord cu ce spune, sunt de acord și cu ce spune David, dar există limite la întrebările pe care le putem pune cu privire la schimbările viitoare. Comisia și statele membre au drepturi, dar trebuie să ne rezervăm uh, compatibilitatea și uh, flexibilitatea pentru viitor. În momentul de față nu este nevoie să avem o schimbare până nu înțelegem uh, că, de, că există motive pentru care lumea se schimbă atât de repede. Este foarte important să susținem inovațiile și progresul, așa cum a spus David, pentru a avea un viitor al inovării în tehnologie. Dar unde punem limitele? pro, uh, există progrese în tehnologie și pe măsură ce acestea au loc, toată lumea se schimbă. Și trebuie să ținem cont de aceste schimbări. Am fost foarte impresionat de, de spusele comisarului de ieri. Um, au fost corecte, după părerea mea, și noi uh, susținem decizia Comisiei de a trimite acest uh, acord în fața Curții de Justiție. Dar întotdeauna apar probleme în aceste momente. Ce credeți dumneavoastră că se va întâmpla atunci? Uh, a spus că se așteaptă o traducere și a fost un punct destul de interesant. Poate că și Parlamentul ar trebui să analizeze aceste aspecte în detaliu. Mulțumesc, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să intru în uh, fondul uh, acestui subiect, o să fiu foarte concis și o să vorbesc numai despre procedură. În articolul 218 din tratat se spune clar că în fiecare etapă de negociere a unui tratat internațional trebuie să informați Parlamentul asupra inițiativelor pe care le luați. În acordul cadru care leagă instituțiile europene, în alinatul 13 se spune clar că Comisia nu va trebui să facă publică orice inițiativă importantă înainte de a ne informa în scris. De un an ați luat inițiativa de a sesiza Curtea de Justiție. Suntem favorabili acestei inițiative, însă am aflat-o din presă. Nici nu știm care este motivul pentru care ați sesizat Curtea Europeană de Justiție. Și cred că aici ați încălcat într-un fel acordul cadru de cooperare între Comisie și Parlamentul European. Pentru că dacă aflăm din presă un lucru atât de important, în timp ce procesul a fost deja lansat și la nivelul Parlamentului European, asta, nu, asta contravine bunei funcționări a instituțiilor noastre și îi dau cuvântul acum colegului meu pe acest dosar, care el va vorbi pe fond. Doar ca să vă informez, domnul de Buch mi-a spus că că m-a informat despre această inițiativă. Bun, ne vom ocupa atunci de această problemă în altă dată, dar nu sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că acest acord este clar. De fiecare dată când uh, se vorbește despre o nouă lege, interpretările diferă și apar noi interpretări tot timpul. Eu nu sunt jurist, dar uh, și dumneavoastră, ca jurist, aveți o altă interpretare. Uh, și serviciile juridice spun că nu există nici uh, o interpretare care să fie în dezacord cu legile europene. Dar există anumite puncte care ar putea să aibă o tonalitate diferită și ar putea să fie deschise la mai multe interpretări. Întâi va decide curtea, curtea cum trebuie interpretat și știu că vă simțiți bine și sunteți revigurați atunci când spuneți că acta nu va schimba nimic. De exemplu, evaluarea bunurilor confiscate și reparațiile. Nici măcar această interpretare nu este la fel peste tot. Dacă dorim să ne asigurăm că uh, indivizii care călătoresc nu sunt acceptați, de ce nu este folosit cuvântul shall în loc de may? Poate astfel ei se vor simți mai în siguranță. De asemenea, cooperarea între companii este deschisă la interpretare garanțiile din acta nu sunt uh, la fel ca și în directiva pentru comerțul online. De asemenea, ar putea să ducă la limite nejudiciare cu privire la accesul la informație, care um, a fost un motiv de îngrijorare pentru mai multă lume. Ar putea duce la acorduri comerciale uh, care ar limita accesul la informație al utilizatorilor pentru ca furnizorii de servicii să nu fie răspunzători. Deci, ar putea duce la o asemenea situație și nu văd uh, nimic în acta care să prevină așa ceva. Apoi, cu privire la barierele tehnice, obstacolele tehnice Uh, legate de gestiunea informațiilor digitale. Există un, o formulare foarte puternică acolo și mie mi se pare că ar putea să limiteze inovația, în ciuda scopului declarat al ACTA. Asta da, din cauza utilizării colaterale a programelor care ar putea duce la, viol, la obstacole în calea inovației. De exemplu, Uh, avem, un, avem întotdeauna exemple de programe care nu pot fi descărcate pe iPhone și așa mai departe. Sunt uh, îngrijorat că dacă vrem să protejăm drepturile de proprietate intelectuale, acordul, acordul nu este corect formular, după cum ați spus um, în dezbatere și în țara mea natală și probabil în multe alte țări, ați spus că aceste țări reprezintă 50, peste 50% din comerțul mondial, dar doar dintre încălcările drepturilor de proprietate se fac în aceste țări. Aceste încălcări uh, au loc în țări care nici măcar nu fac parte din acordul ACTA. Deci dacă ACTA dorește să protejeze drepturile de proprietate intelectuală, atunci am putea să extindem acta prin acorduri uh, bilaterale, acorduri comerciale bilaterale. Și asta este întreab- întrebarea mea. Aveți intenția să folosiți uh, prevederile acta uh, în acorduri bilaterale cu um, țări terțe, pentru că mie mi se pare foarte nedemocratic să schimbați legile unei țări care nici măcar nu a semnat acest acord inițial. Mă tem că De exemplu, uh, vom vedea multe uh, legi revizuite din cauza acestui acord, ce se va întâmpla dacă acta va influența legile naționale în mod negativ. Vă mulțumesc. Um, I decide to give the floor. Domnul președinte, îi dau cuvântul acum lui Kadar Arif, care a fost raportor în, uh, într-o etapă anterioară. Cadar Arif, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Acum câteva săptămâni am luat decizia de a nu participa la această mascaradă privind raportul și am fost uh, privit ca un nebun sau ca un revoluționar. Astăzi însă mă felicit, văzând evoluția pe care am simțit-o în afirmațiile anumitor colegi, colegii, colegii de la PP, de exemplu, care ne-au impus un calendar și spuneau că trebuie să mergem foarte repede sub presiunea comisiei. Și îl uh, felicit și pe domnul Fellner că și-a exprimat niște îndoiele aici și mă bucur să văd și evoluția comisiei. Pentru că nu mi-aș dori să văd că toată lumea se spală pe mâini. Comisia a decis să se sesizeze Curtea de Justiție, un lucru pe care noi îl cerem de foarte mult timp, pentru a avea niște clarificări de ordin juridic. Nu o să revin asupra aspectelor de libertate individuală, drept comunitar, flexibilitate, acordurile TRIPS uh, indicațiile geografice care nu sunt, uh, pardon, îmi cer scuze, uh, uh, delimitările geografice care nu sunt luate în considerare. Însă mi s-a spus că comisarul ar fi spus că oricum nu se schimbă mare lucru. Dar când avem în față un text care este periculos sau care oricum ridică probleme și îngrijorări, cel puțin pentru unii dintre noi, dar care pentru comisie nu schimbă mare lucru, atunci mai bine e să renunțăm la acest text. Și mă bucur să văd că astăzi relațiile dintre Parlament și Comisie sunt puțin mai clare și mă bucur să văd că acest subiect a intrat în dezbaterea publică, ceea ce va aduce cu siguranță mai multă transparență. Mulțumesc. Domnul președinte, trebuie să vă informez că acest calendar a fost uh, Um, votat ca de obicei în reuniunea coordonatorilor și PPE-ul nu a avut niciun fel de vot în plus ca să ia această decizie. Să trecem acum la lista noastră, York Lightfree din partea SND. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, urmărit discuția cu foarte mare interes și am fost uh, puțin surprins. Până la urmă văd că rezultatele nu sunt deloc plăcute ascultând această discuție și nu înțeleg de ce stau lucrurile așa. Dacă ne uităm uh, la text, eu însumi fiind un expert uh, juridic, am senzația că se exagerează foarte mult lucrurile. Vorbim despre uh, produse, despre protecție, despre origine. Și având în vedere că avem acest text, acum trebuie să fim conștienți că foarte multe persoane vor avea senzația că nu sunt deloc protejate. Persoanele care sunt cu adevărat implicate în acest acord vor uh, contesta probabil ceea ce s-a înscris în acest acord în fața Organizației Mondiale a Comerțului. Și atunci, ce se va întâmpla? Eu sunt împotriva unui acord care dintr-o dată începe să schimbe procedurile civile în niște proceduri penale. Nu cred că este posibil să avem uh, întreprinderi private care să fie obligate să facă spionaj pe internet și avem un cuvânt foarte grăitor în limba mea despre acest lucru. Este o mentalitate învechită la care nu trebuie să ne întoarcem. Nu trebuie să ne întoarcem la aceste epoci de mult terminate și internetul reprezintă un aspect privat al vieții cetățenilor și asta înseamnă că nu le respectăm această viață privată, dreptul la această viață privată. Thank you. Uh, Mulțumesc foarte mult, Pavel Zalewski de la PPE. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja... Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu și eu concis și să-mi respect limita de 3 minute. Dacă cumva o depășesc, vă rog să mă înțelegeți, pentru că vorbim despre un aspect care mm, are un caracter foarte emoțional în Europa. vorbim aici despre libertățile civile în Europa. Este o discuție foarte serioasă. Am uh, vorbit uh, mai devreme despre acordul cu Columbia și Peru. Cred că dezbaterea pe subiectul de față ar necesita măcar același interval de timp. Am ascultat cu mare atenție ce ați spus, domnule comisar, ieri și am ascultat și dezbaterea dintre cei care susțin și cei care se împotrivesc acta. Ă, dezbaterea aceasta nu înseamnă că este o dezbatere pentru sau împotriva drepturilor de proprietate intelectuală. În Europa, cu toții suntem pentru respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. Există reglementări care funcționează deja și acestea nu trebuie să fie modificate, ci mai degrabă trebuie să fie întărite. Cei care cred că legislația ar trebui să fie deci, unii cred că legislația ar trebui să fie revizuită întâi într-o etapă preliminară și abia apoi să se Uh, realizeze schimbările de mentalitate în rândul societății. Există și părerea contrară, conform cărea regulamentele, modificarea acestor uh, drepturi trebuie să fie introduse ulterior. Și vorbim despre libertatea pe internet. Sunt de acord cu comisarul atunci când spune că cea mai mare amenințare a opozanților nu poate fi confirmată în textul acordului, pentru că pentru că libertățile fundamentale nu sunt neapărat uh, uh, contrazise de acta, dar asta nu înseamnă că acta este un acord bun, este un acord uh, care propune soluții care nu se regăsesc în legislația noastră europeană, ca de exemplu problema sancțiunilor financiare. Plus apare și problema necesității de a modifica legislația. De exemplu, dacă ne gândim la protecția datelor și la poziția pe care o au uh, autoritățile din acest domeniu. Există zvonuri acum legate de intențiile inițiatorilor. Este o problemă foarte importantă și îmi cer scuze pentru că întârzi puțin, însă în Polonia acest, uh, acest subiect este foarte, foarte important și îmi dau seama că toată lumea dorește să ia cuvântul, dar este important să spunem cu toții ce avem de spus. Așadar, acta este un acord. care a fost gândit pentru a avea o acțiune foarte profundă în ceea ce privește funcționarea internetului. Dacă acta ar reprezenta un compromis <clears throat> um, în fața um, cetățenilor europeni, acest lucru este foarte important. Am uh, ascultat declarațiile miniștrilor din Polonia, din Bulgaria. Sunt țări care nu au dorit să semneze acest acord. Este un tratat mort din punctul meu de vedere și uh, Trebuie să începem să ne concentrăm pe echilibrarea drepturilor de proprietate intelectuală cu libertatea internetului, să definim ce este permis pentru utilizarea individuală, utilizarea personală și uh, pe această bază să negociem un nou acord și să definim din nou modul de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală. Domnul președinte, dacă folosiți mai mult timp decât ceilalți, atunci înseamnă că nu suntem corecți. Toată lumea are ceva important de spus. Este abia prima noastră dezbatere pe acest subiect. Vom avea foarte multe alte ocazii să ne întoarcem la această temă. Așadar, pentru a respecta egalitatea și corectitudinea, vă rog să vă respectați timpul de vorbire. Domnul Simon Busutil, din partea Comisiei Libe, nu este un membru al comisiei noastre, dar vă urăm bun venit. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt coordonarul PPE la, pe, la Libe și noi analizăm acest text cu mult interes și cu atenție mare pentru detalii. Când am citit acest acord pentru prima dată, am zis, de ce să mă opun, mi-am zis eu luptăm împotriva contrafacerii, luptăm împotriva pirateriei. De ce Dumnezeu să mă opun? Ar, dar, totul a explodat în dezbaterea publică. S-au exprimat uh, mari temeri privind uh, libertățile civile, mai ales în ceea ce privește libertatea pe internet. Trebuie să fie foarte clar, domnule președinte, că dacă Comisia nu ne liniștește că libertatea pe internet nu va fi atinsă, atunci va trebui să votăm împotriva acestui acord chiar dacă susținem lupta împotriva pirateriei și a contrafacerilor. Asta e primul punct. Din perspectiva libertăților civile, acordul acesta dă naștere unor temeri foarte mari care trebuie uh, avute în vedere. Totuși, în ciuda prezentării foarte interesante făcute domnul uh, comisar de ieri, nu cred că temerile noastre au fost liniștite. Apoi, dezbaterea publică. Dezbaterea publică a fost deja viciată, a fost deja otrăvită și am să vă spun trei motive. Sunt foarte multe informații greșite care circulă și care trebuie corectate. Există foarte multă politizare a acestei chestiuni, în măsura în care nu te mai poți măcar exprima pe tema acestei chestiuni și, din păcate, domnule comisar, să și foarte multă comunicare proastă din partea comisiei. Și dacă domnul comisar nu se gândește la o strategie de comunicare publică mai bună, cred că mm, acordul acesta este ca și mort. Dacă ești într-o încăpere în care toată lumea țipă, domnule comisar, oricât de liniștit și rezonabil ai vorbi, nu vei fi auzit. Și exact asta se întâmplă cu acta. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Am închis lista vorbitorilor în acest moment. Ines Vandere de la EPP. PPE, pardon, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, ieri am ascultat prezentarea dumneavoastră cu mare interes. Am ascultat informațiile pe care ni le-ați dat și ați explicat, ați exprimat același punct de vedere pe care am încercat și eu să-l transmit în țara mea, în Letonia. Dar oamenii nu sunt convinși. De ce? Aș dori să reproșez, reproșez comisiei și domnului comisar că o un acord atât de important nu a fost explicat opiniei publice în detaliu. Comisia ar fi trebuit să anticipeze faptul că vor fi foarte multe discuții, că interesul opiniei publice va fi foarte mare. Iată de ce am întârziat. Deși sunt comisar care se ocupă de opinia publică, publicul nu înțelege toate aspectele acestui acord. Protestele sunt de două feluri. Un grup este împotriva acta în general, n-au citit acta, dar sunt în general împotriva schimbării, dar al doilea grup sunt, este format din oameni inteligenți care au citit acta și care arată uh, elementele foarte neclare ei se referă la posibilele încălcări ale drepturilor civile, ale libertăților civile. Dacă analizăm termenul contrafăcut, nu este bine definit și poate fi interpretat într-un sens foarte larg. În al doilea rând, oamenii sunt conștienți că niște terți, poate concurenții noștri, vor putea să decidă Uh, care împotriva competitorilor lor, concurenților lor, iar într-o, man, uh, într manieră foarte neclară. Se spune în diverse articole că actele pot fi întrerupte imediat, fără ca ele să se fi dovedit că ele sunt uh, de natură penală. Deci se pune problema întrebă cât timp va fi întreruptă activitatea și apoi ce înseamnă la scară comercială, nu știm ce înseamnă. Deci, deși acta nu spune foarte clar, uh, unii uh, furnizori de internet vor introduce filtre, măsuri specifice pentru a evita ca activitatea lor să fie întreruptă. Iată cum interpretez eu normele și diversele profesii arată că se pot introduce asemenea filtre care încalcă libertățile civile. Deci trebuie date foarte multe uh, explicații, dar după părerea mea explicațiile vor veni prea târziu. Și nu cred că această lege împotriva contrafacerii care este necesară va fi reînviată cu mult succes pentru că, într-un fel, am întârziat deja, nu ne-am consultat cu opinia publică la momentul potrivit, iar acum, din motive populiste, nu dăm suficient de multe explicații. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus foarte multe, deci o să încerc uh, să fiu uh, foarte scurtă și să mă refer la elemente foarte specifice is that we've heard a lot from citizens. Sophie Inveld. Am auzit uh, multe persoane care spuneau, wow, ce mare chestie, ce mare soluție este acta pentru soluția, uh, pentru problema cu care ne confruntăm. Oare acta nu e ca un pom de Crăciun sau încearcă să ucidă prea mulți iepuri dintr-o singură lovitură? Mă gândesc la scopurile originale ale acta, dar acta creează foarte multe prejudicii uh, colaterale. Vă gândiți oare că acta o să fie soluția minunată pentru unele dintre problemele, uh, cum ar fi comerțul de medicamente false? Mai am o problemă. Sub numele unui acord uh, contra contrafacerii, Uh, chestiunea de crescut din ce în ce mai mult, apropo de ce încearcă să facă acta. Cât, uh, uh, eu știu, vedeți, în ce măsură vedeți că monitorizarea activității pe internet a cetățenilor și entităților comerciale nu va fi afectată, ce garanții putem să dăm noi furnizorilor de internet că nu vor fi obligați să facă ceea ce trebuia să facă statul. Noi credem în separarea puterilor în stat și uh, nu cumva niște actori privați uh, vor juca un rol foarte periculos în, monitorizarea cetățenilor. Doamna Elisabeth Göringer de la PPE, vă rog la fel de scurt ca și predecesorii dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Sunt o serie întreagă de întrebări deschise și eu cred că avem nevoie, trebuie să clarificăm toate aspectele pentru a putea ajunge la o hotărâre. Firește, sunt foarte multe teorii ale conspirației care circulă acum, dar trebuie să ne gândim și la lobby-ul financiar foarte puternic care este în spatele acestui acord. Am citit uh, mereu și mereu în presă uh, diverse informații, că eu știu persoane din uh, personalul dumneavoastră, persoane implicate în legile privind protecția drepturilor de autor sau în domeniul muzicii, um, încearcă să influențeze. Deci cred că acum avem șansa să primim niște răspunsuri din fața comisiei, dacă realmente există sau nu niște forțe uh, foarte influente care au acționat aici. Se mai pune și întrebarea legată de indicatorii uh, geografici. Indicatorii geografici vor fi și ei afectați de aplicarea ACTA supravegherea lor intră și ia în competența acta. Mulțumesc următorul vorbitor, coordonatorii de la, coordonatorul de la GUE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că uh, dacă te lași în bătea vântului, vei fi spulberat de vânt. Iar în ce privește acta, am discutat această chestiune în plenar așa am mai spus-o. Nu ar trebui să ne surprindă reacțiile din partea opiniei publice. Cred că e un lucru bun. Trebuie ca cetățenii să înțeleagă ce facem în momentul în care legiferăm și în momentul în care adoptăm o politică sau alta. Mă preocupă însă chestiunea pirateriei și a produselor piratate vorbim despre țările care sunt afectate ca fiind excluse de la toat, din domeniul de aplicare al acestui acord. În 2010 am auzit că acta s-ar putea să afecteze echilibrul drepturilor uh, de proprietate intelectuală între deținătorii drepturilor pe de-o parte și utilizatorilor pe de altă parte. India și China, de exemplu, s-au exprimat pe această temă și au spus că în ceea ce privește acta, pur și simplu știu că există, iar în legislația națională au făcut apel la urma respectarea regulamentelor uh, și acordurilor internaționale și la incorporarea lor în legislația națională. Deci cetățenii din țările lor sunt invitați să încerce să înțeleagă și să urmeze. Deci asta trebuie să facem și noi, nu. Am analizat raportul lui Pascal Lamy unde se spune ce se întâmplă la Organizația Mondială a Comerțului și ideea că globalizarea aduce diverse provocări pentru regulile comune abordarea acta este greșită. Ar trebui să facem acest lucru dintr-o structură, dintr-o perspectivă diferită, să vorbim de temerile justificabile pentru protejarea față de bunurile contrafăcute și față de drepturile de proprietate intelectuală. Se pune întrebarea dacă sau nu acta este în conformitate cu TRIPS. Sigur că sunt niște diferențe în articolul 8.1 12, 1 și așa mai departe. Sunt uh, interpretări diferite apropo de despre ce e vorba în acta și despre ce e vorba în trips. E doar un exemplu și n-am timp să intru în detalii acum. Dar uh, organismele de supraveghere a protecției datelor uh, sunt și ele preocupate de uh, drepturile personale, deci se pune și ai problema drepturilor celor care lucrează în domeniul muzicii. Uh, când spunem că e nevoie de o inițiativă comună, este foarte adevărat. Dar ce asta înseamnă, ce trebuie să însemne o lege modernă a, a uh, drepturilor de ajutor. Vorbim de secolul 21, accesul liber la internet, file sharing, și nu se pune problema să se impună ceva de deasupra. Sigur, salut faptul că ne ocupăm de acta, discutăm despre acta și aș, aștept audierea din această după-amiază în care vom primi mai multe informații noi din partea liberalilor, coordonatorul de la liberali. Господин комисар, уважаеми colegi, astăzi tu se радвам, și imamo možnost najposlije da provedem. Dragi colegi, mă bucur că în sfârșit avem ocazia de a ține o dezbatere adevărată pe fondul acordului ACTA. Desigur, această dezbatere este cam întârziată. Dacă ținem cont de faptul că majoritatea membrii, membre, mai ales celor, cele care și-au luat angajamentul la Tokyo, această dezbatere a avut deja loc în ce le privește. Sunt de acord cu domnul Zalewski. În cea mai mare parte a acestor țări avem un consens politic. În țara mea, în Bulgaria și în Polonia, avem un consens politic și am ținut cont de toate aceste temeri legate de acord. Ele au prevalat mai ales datorită protestului societății civile, care a făcut ca guvernele să renunțe la intențiile lor preliminare de a semna acest acord. Cred că aici principala problemă este lipsa de echilibru între, echilibru între obiectivele legitime de a proteja deținătorii de drepturi de proprietate intelectuală și, pe de cealaltă parte, dreptul și mai important de a partaja informație, dreptul la uh, exprimare. Acum avem un acord internațional care încalcă aceast, aceste drepturi pe care le-am menționat ultima dată. Consider că Parlamentul trebuie să fie extrem de precaut când vine vorba de aceste lucruri. În acest acord avem o formulări foarte încărcate. Avem o grămadă de formulări uh, deschise la interpretare. Atunci când există oameni care doresc să aplice măsuri de represiune, mai ales în țara mea, în asemenea circunstanțe, ne putem aștepta ca cetățenii să se teamă, într-adevăr, pentru că nu știu cum vor fi interpretate aceste texte cum vor fi puse în aplicare de către autorități, mai ales atunci când avem angajamente uh, din partea providerilor de internet, există surse suplimentare de uh, teamă. Cred că comisia a ajuns mult prea târziu și că dezbaterea a fost deja hotărâtă la nivel național cred că Parlamentul European va avea totuși ocazia în cursul dezbaterilor să asculte din nou argumentele Comisiei și poate că aceste temeri, aceste îngrijorări vor fi luate în considerare. Desigur, trebuie să ținem cont și de faptul că uh, Curtea Europeană de Justiție va, își, me, își va menține um, își va da verdictul și vom, putea, vom avea cu ce să lucrăm. Dar drepturile oamenilor trebuie să prevaleze aici. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, și eu am două întrebări. În primul rând, Dacă ați fi uh, terminat cu articolul 26 care se referă doar la bunurile contrafăcute, noi v-am fi susținut. Dar aceleași reguli au fost transferate la domeniul digital. E posibil, se poate face așa ceva? Sau, în termeni generali, ar trebui să căutăm moduri noi de a garanta drepturile legitime în domeniul digital. Pentru că aceste consecințe directe din partea asupra um, utilizatorilor, din partea uh, providerilor de internet, uh, nu, nu putem să, să tolerăm așa ceva. De exemplu, în cazul fotocopiatoarelor avem prevederi care um, avem prevederi în Germania care asigură protecția deci trebuie să facem o disociere, o, o, o diferențiere clară între drepturile utilizatorilor și drepturile furnizorilor. Întrebarea mea este adecvat să avem un sistem vechi și să îl adaptăm noilor tehnologii. Trebuie să ne gândim uh, deja la un nou tip de a garanta drepturile la internet și trebuie să discutăm acest lucru. Următoarea mea întrebare se referă la clarificarea acestor întrebări deschise. Costurile sunt destul de mari și se referă la, uh, la termeni juridici ne impreciși. Nu știm unde vom ajunge, uh, pentru că doar câteva țări au fost de acord după cum s-a spus înainte, țările care sunt cauza acestor probleme de încărcare a drepturilor uh, de proprietate intelectuală nu fac parte la acest acord. Ajută oare acest acord în, la dezvoltarea globală? Acestea sunt întrebările mele. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Gaspari, PP. Mulțumesc foarte mult, domnului raportor. Uh, și raportorilor din umbră pentru prezentările lor. Sunt convins că în următoarele câteva săptămâni trebuie să ne uităm foarte bine la textul acordului și să vedem ce putem face în această privință. Uh, se spune că țările vinovate nu sunt semnatare, dar uh, când vine vorba despre protecția mediului, principalii vinovați nu sunt nici ei semnatari, nu? Cred că trebuie să ne grăbim pentru că trebuie să atacăm această problemă, problema reală, de fapt. Uh, trebuie să ne gândim la libertatea utilizatorilor de internet. <coughs> La PPE întotdeauna am știut în ultimii ani, în ultimele câteva luni și în momentul de față că trebuie să existe restricții. Altfel, acta va fi respinsă de noi. Dar nu am discutat încă toate aceste lucruri. Astăzi au intrat în vigoare noile, uh, noile reguli de intimitate de la Google. Uh, cum poate o, o, o companie privată să aibă puteri mai, mult, mai mari decât autoritățile? Sunt foarte îngrijorată în această privință. Uh, Google a devenit uh, o companie foarte puternică și eu sunt îngrijorat că supraveghează e mail private uh, și controlează, filtrează um, motoarele de căutare pentru a um, și acest lucru este o, asta este o pantă foarte uh, periculoasă. Trebuie să examinăm acest potențial periculos. În grupul nostru am spus întotdeauna că dorim să avem protejarea drepturilor de proprietate intelectuală și am, uh, am cerut și avizul comisiei și al celorlalte grupuri. În versiunile anterioare ale proiectelor de raport, am spus că este foarte riscant să fim idealiști cu privire la acta. Dorim să vedem uh, Uh, și proiectele anterioare ale ACTA, care erau mai ambițioase și nu, nu au fost încorporate în textul final. După ce tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare, toate grupurile au venit, au venit cu o rezoluție care, au criticat, care a criticat lipsa de uh, transparență, dar a trecut mult de atunci. Am avut multe avize, multe reuniuni. Am știut care a fost procedura după 2010. Am uh, desemnat un raportor și el um, și Franța, din câte am văzut, a respins acest raportor. Avem un uh, program foarte strâns. În momentul de față nu există niciun calendar pentru acta. De patru luni am avut, uh, l-am avut pe Cadera RIV ca raportor și abia acum a intrat acest punct pe ordinea de zi a INTA. Ce s-a întâmplat astăzi trebuia să se întâmple acum patru luni. Ar fi trebuit să avem de atunci încă o dezbatere publică asupra acta. E păcat ce se întâmplă în această comisie și subminează încrederea tuturor în proceduri. Haideți să punem acest lucru înapoi pe ordinea de zi. Mulțumesc! Înainte să dau cuvântul comisiei, îl, îl rog pe David să conchidă discuția, să încheie discuția. Ca să se consemneze, să vă spun care este poziția mea. În primul rând, o societate bazată pe cunoaștere, o economie bazată pe cunoaștere și pe inovație are nevoie de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală. Sunt de acord cu faptul că aceste drepturi, această protecție sunt materie primă în economia europeană. Cooperarea internațională este o modalitate consolidată de a ajunge la protecția acestor drepturi, o protecție mai bună pentru ele. Drepturile de proprietate intelectuală sunt drepturi fundamentale înscrise în Carta Drepturilor Omului. Sunt drepturi ale omului, ale scritorilor, creatorilor, inovatorilor și cercetătorilor. Ele trebuie să fie protejate. Pirateria și contrafacerea nu sunt drepturi individuale și nici libertăți individuale. În al patrulea rând, nu văd nici o diferență în des, între deschiderea unui magazin pe stradă în Bruxelles, um, magazin care vinde bunuri contrafăcute, sau deschiderea unui astfel de magazin pe internet. Același lucru, e același lucru și trebuie să se aplice aceleași reguli. După părerea mea, o interpretare corectă a acta nu afectează și nici nu amenință nici un drept nicio libertate individuală. Acum doresc să-i dau cuvântul domnului comisar pentru ca el să răspundă la întrebări. Apoi, invers. Apoi, întâi voi da, voi da cuvântul lui David Martin, comisia. Nu vreau să mă întorc la conținutul acestei dezbateri. O să-i las comisarului timpului necesar cer Comisiei să-mi aprobe strategia. În ceea ce privește calendarul dezbaterilor. Abia acum câteva săptămâni am fost uh, sesizați în mod oficial uh, de, cu acest subiect și am primit datele oficiale. Și aș dori să vă cer aprobarea, apoi vom și vota, uh, următoarea strategie. Să avem, să avem un proiect de rezoluție pe care apoi să-l uh, supunem la vot în plen cu privire la sesizarea Curții de Justiție și eu voi uh, începe să lucrez în acest sens. Mulțumesc, David, domnule comisar. Mulțumesc. Am primit foarte multe întrebări și vom avea o dezbatere și în această după-amiază. Voi încerca să fiu concis acum. În ceea ce privește confidențialitatea, acea sau acea lipsă de transparență mai degrabă despre care se spune că ar fi influențat aceste dezbateri. La începutul La începutul lui 2010 am uh, informat deja Comisia INTA și am uh, spus că se pot publica deja proiectele de aviz. Nu este deloc ușor, pentru că nu așa se întâmplă de obicei în negocierile internaționale. Negocierile internaționale, pe drept sau pe nedrept, nu sunt deschise publicului larg. Totuși, am uh, i-am convins pe partenerii noștri de negociere din acest acord să dezvăluiască proiectele și asta s-a întâmplat în aprilie și apoi s-a întâmplat la fel pentru fiecare proiect care a fost uh, elaborat de această echipă de negociere. Apoi, am transferat Parlamentul European numeroase documente, documentele de poziție, pe care le-am uh, elaborat au fost imediat trimise Parlamentului European. Îmi imaginez că nu toată lumea a putut să le citească, pentru că e vorba de kilograme, nu tone, dar kilograme de documente pe care trebuie să le digerați. Și nu e întotdeauna literatura cea mai uh, captivantă. Este adevărat că Parlamentul a fost uh, sesizat în mod oficial abia acum câteva săptămâni, pentru că putem face asta numai după ce s-a uh, parcurs uh, procesul juridic și procesul de traducere. Și trebuie să fim uh, foarte corecți aici. Am cerut ca acest proiect să fie comunicat tocmai pentru că consider că ACTA nu este neapărat un acord de un acord comercial normal între ghilimele. Da, este un acord comercial, dar are mai mult de a face cu uh, drepturile omului decât alte acorduri comerciale. Pentru că a vorbi despre cote nu înseamnă același lucru cu a vorbi despre drepturile pe internet. Este adevărat că există foarte mulți termeni aici care pot avea o semnificație generală, ca de exemplu aptitudinile comerciale, dar dacă ne uităm mai îndeaproape, așa cum a spus și raportorul, vom vedea foarte multă jurisprudență în cadrul Uniunii Europene și în cadrul legislației europene, pentru că acest concept se referă la avantajele comerciale directe sau indirecte și acest concept a fost introdus în directiva din 1992 și apoi a fost codificată într-o directivă ulterioară uh, și în uh, termenul apare și în, uh, într-o directivă de aplicare din 2004 și în articolul 61 din TRIPS. Acest articol spune că membrii trebuie să se asigure că se aplică proceduri penale în momentul în care se uh, dovedesc acțiuni de contrafacere și de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală. Partea penală a ACTA nu a fost negociată de comisie, ci de statele membre, iar acum statele membre se revoltă împotriva părții pe care au negociat-o chiar ele. Asta e puțin ciudat. Statele membre care au negociat partea penală au spus că definesc această atitudine comercială în conformitate cu definiția europeană și acest lucru se spune foarte clar în articolul 23.1 din acta. Deci acest concept a fost bazat pe jurisprudența europeană și trebuie să excludă uh, actele consumatorilor finali. Se spune foarte clar asta în legislația europeană. Atunci când elaborăm un tratat, sigur că există uh, mai mulți termeni care sunt definiți la început, dar aici avem de-a face cu un termen care este clarificat foarte bine în legislația europeană, în dreptul european și cred că avem de-a face cu o neînțelegere fundamentală. Acta este un act de aplicare, nu este vorba despre o legislație de fond. dacă aveți o problemă cu legislația de fond, cu legislația primară, atunci dumneavoastră trebuie să o schimbați, pentru că asta poate face Parlamentul. Nimic nu se poate schimba fără consimțământul dumneavoastră, în conformitate cu procedura de codecizie. Și atunci mi se pare ciudat să criticați această legislație primară spunând că nu puteți uh, aplica acta din cauza dreptului existent. Atunci schimbați-l. aveți un drept de veto în acest sens. Nu putem să punem nimic greșit acolo fără consimțământul dumneavoastră, fără acordul dumneavoastră. Dacă apare ceva greșit în uh, legislație, atunci este și din vina dumneavoastră, pentru că sunteți responsabili. Și așa că trebuie să spunem foarte clar care sunt responsabilitățile aici. Avem apoi două probleme diferite. Pe de o parte, avem acordurile ACTA și pe de altă parte avem discuțiile din acordurile comerciale bilaterale și cele două se confundă. În trecut, statele membre și nu Comisia Europeană au creat probleme pentru că au uh, sequestrat uh, un uh, transport de medicamente generice în uh, țările de jos și s-a întâmplat același lucru și în Franța. Asta s-a întâmplat uh, în conformitate cu legislația vamală. Însă aici nu mai este o problemă de brevete. Trebuie să vă dați seama de un lucru. Am primit foarte multe și primim cu toții foarte multe mesaje în acest sens, dar nu mai controlăm contrafacerea dacă nu mai controlăm uh, problema de contrafacere a medicamentelor, asta va fi foarte negativ pentru Uniunea Europeană. Peste 10% din medicamentele generice sunt medicamente contrafăcute și se spune că sunt uh, remedii, tratamente bune pentru boli grave, dar acest lucru este fals. Și Tocmai din cauza acestor medicamente contrafăcute, foarte multe persoane au decedat în țările în curs de dezvoltare, pentru că au crezut că luând aceste medicamente sunt protejați împotriva afecțiunilor respective și din potrivă. Și atunci mă întreb, de ce o să refuzăm să controlăm uh, medicamentele care ajung în uh, statele noastre pentru a ne asigura că ele nu sunt periculoase pentru sănătatea cetățenilor noștri. Și acum, ce va face Curtea de Justiție? Ce va verifica? Ce va face cu avizul pe care îl va emite? Asta, sigur că depinde de Curtea de Justiție. Dar pentru a răspunde domnului Jadot, am luat decizia să ne adresăm Curții Europene de Justiție, dar acesta nu este un pas din negociere, este un pas din implementarea uh, tratatului. Asta, odată. În al doilea rând, președintele Comisiei dumneavoastră a fost informat și la fel și raportorul. L-am sunat pe David atunci și i-am spus că cred că trebuie să contactăm Curtea de Justiție dar dacă fac asta în calitate de comisar, comisar, trebuie să mă adresez întâi colegiului comisarilor. Nu pot să fac asta de unul singur. Deci am, m-am adresat colegiului și colegiul a luat decizia să contactăm în mod public Curtea Europeană de Justiție. Și vă întreb, ați avut ceva de pierdut pentru că nu ați știut asta de dinainte și dumneavoastră aveți capacitatea de a, de a sesiza Curtea Europeană de Justiție. Aceasta poate fi așadar sesizată de Parlament, de Comisie, de Consiliu sau de orice stat membru. Oricine poate să facă asta. Deci nu văd cu ce am greșit aici. Aici. Baza este tratatul și partea care se referă la drepturile uh, fundamentale. Ceea ce a făcut Curtea de Justiție în trecut în mod repetat a fost să verifice dacă legislația secundară este conformă cu Carta Drepturilor Fundamentale. Și cred că nu vor uh, analiza numai drepturile fundamentale în sine, ci vor merge mai în detaliu pentru a vedea care ar putea fi efectele legislației secundare. Mă aștept ca această instituție să emită un aviz fundamentat în acest sens. Nu să se mulțumească să zică dacă este conform sau nu. Când veți citi o decizie a Curții de Justiție, veți înțelege că nu prea există uh, decizii mai scurte de 25 de pagini. Și cred că astfel se arată foarte clar care este relația dintre sau se va arăta foarte clar relația dintre drepturile fundamentale de aici. Libertatea de exprimare, dreptul la informare, dreptul la proprietate, pentru că avem de-a face și cu un uh, drept la proprietate care este un drept fundamental în Carta uh, Drepturilor Omului. Deci se va arăta clar echilibrarea din aceste drepturi, dintre aceste drepturi și cred că va fi o decizie foarte importantă pentru continuarea deliberărilor. multe întrebări au spus, din partea noastră, au spus că nu discutăm cu partenerii mm, potriviți pentru a pentru că obiectivul nostru este să oprim pirateria și contrafacerea. Dar este adevărat că am discutat și cu economiile în curs de dezvoltare, dar acestea nu vor să se implice în acest proces, pentru că cei care doresc să protejeze drepturile uh, de proprietate intelectuală sunt economiile mature, pentru că economiile în curs de dezvoltare sunt cele care utilizează aceste drepturi de proprietate intelectuală fără să plătească pentru ele. Nu este prima dată când vedem asta. Este o strategie industrială deja tradițională. Așadar, nu avem un partener în aceste economii în curs de dezvoltare, dar ce putem face este să oprim contrafacerea la frontiera cu acestea. Și credem că vor adera și ele la acest acord în momentul în care economiile lor se vor transforma în niște economii mature. Acum, legislația primară. Câteva cuvinte despre acest subiect și vom continua și în această după-amiază. Da, se poate că să fie nevoie de o actualizare aici, de o revizuire. Nu exclud acest lucru și Comisia uh, va propune o inițiativă în acest sens. Avem directiva privind aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală, avem directiva privind e-comerțul, comerțul electronic. Sunt directive care datează deja de un deceniu și atunci poate că ar trebui să fie actualizate. Însă și dumneavoastră ca Parlament ar trebui să vă întrebați dacă există sau nu o problemă cu legislațiile naționale. Tot din acest punct de vedere al drepturilor fundamentale, pentru că în mesajele pe care le-am primit sunt criticat pentru că um, pentru, că, pentru o prevedere care a fost adoptată numai în Franța, prin legea Adopi. Este vorba despre cele trei încercări uh, de uh, contrafacere și apoi excluderea din uh, rezilierea abonamentului de internet. Dar acest lucru nu, nu figurează în legislația europeană. În acta se spune foarte clar că acest principiu nu se poate Uh, aplica. Acest principiu nu poate fi impus la nivel internațional, dar el există la nivel național. Există în niște state membre sau într-un stat membru foarte important cum este Franța. Și o ultimă remarcă, pentru că trebuie să-mi respect uh, timpul de vorbire. ați spus că ar trebui, în primul rând, să revizuim legislația noastră și apoi să vedem ce facem cu tratatul. Însă mi se pare a fi o observație cam ciudată din partea anumitor state membre, pentru că în momentul în care tratatul era pe masa de lucru a Consiliului, Consiliul l-a analizat, l-a adoptat în mod unanim, dar nu numai Consiliul în calitate de, de, de instituție europeană, dar și, și statele membre au fost de acord în mod unanim avem de-a face cu un acord complex care trebuie să fie ratificat și de Consiliu, și de Parlament, și statele membre pe partea penală. Deci, statele membre l-au adoptat în mod unanim și acum mm, au îndoieli, au dubii. Ce înseamnă? Că nu s-au pronunțat așa cum trebuie, că abia acum s-au trezit, că există niște probleme? Nu mi se pare un mod de lucru foarte serios. Nu văd de ce ar trebui să redemarăm totul mai degrabă, statele membre ar trebui să o ia de la capăt. Mulțumesc! Mulțumesc! Am ajuns la sfârșitul acestei dezbateri. Vom avea astăzi încă o posibilitate să discutăm la seminarul uh, pe tema aceasta. Vă mulțumim încă o dată, domnule comisar, pentru că ați putut să veniți aici ieri și astăzi. Acum trebuie să facem uh, niște alegeri și anume ce anume discutăm astăzi și ce anume lăsăm pentru reuniunea următoare. Conform uh, părerii mele, ar trebui să dăm prioritate punctului 21, 22 și 24 Dacă nu sunteți, nu vă opuneți, trecem la punctul 22, raportul lui Robert Sturdy. Este vorba de abrogarea regulamentului Consiliului privind aplicarea unor restricții asupra importurilor de anumite produse de oțel din Federația Rusă. Cum timpul contează foarte mult, Domnule președinte, asta înseamnă că punctele următoare din ordinea de zi sunt amânate pentru reuniunea următoare, punctele 25 și 26. Nu știu dacă avem timp să ne referim la toate. Hai să vedem ce anume putem uh, să discutăm, iar restul o să rămână la, pentru următoarea reuniune. Punctul 22, cum spuneam, Robert Sturdy nu mai este în sală, dar mi-a spus că va fi înlocuit de David Campbell. David Campbell, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă rog frumos, spune președintele, vă rog să faceți uh, liniște, să fiți atenți la ce spune raportorul. Raportorul, mulțumesc, domnule președinte. Robert Sturdy mi-a dat notițele lui și am să vă spun foarte pe scurt ce este de spus. De cât am înțeles eu, era vorba de un acord uh, care era în uh, vigoare din 2007 privind uh, comercializarea de produse din oțel a fost, trebuie să fie abrogat deoarece Rusia a intrat în Organizația Mondială a Comerțului ce spune Robert Sturdy? Crede că Organizația Mondială a Comerțului este cel mai bun garant al regulilor care guvernează un sistem comercial multilateral. A discutat cu domnul Lamy despre monitorizarea Rusiei ca membru al Organizației Mondiale a Comerțului, apropo de respectarea regulilor. Se pare că există niște temeri că Rusia nu va urma regulile stabilite de Organizația Mondială și Sturdy a sugerat domnului Lamy să se facă un raport anual care să fie prezentat Parlamentului European apropo de uh, ideea că Rusia urmează sau nu regulile Organizației Mondiale. Rusia nu s-a angajat că va face acest lucru, dar Robert Sturdy uh, susține că pe o perioadă de patru ani, ca în cazul Cine, Chinei, este o perioadă prea lungă pentru Rusia și dorește neapărat, presează să se obțină un acord anual pe această problemă. Cam asta ar fi punctele principale de fond ale acestei chestiuni. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Uh, proiectul de raport uh, există în dosarele dumneavoastră și dau cuvântul acum uh, raportorului din umbră de la PPN. Nu? Dorește altcineva să ia cuvântul? Da, Silvana Koch. Doresc să încep? Da, vă rog, doamna. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc domnului Campbell care îi ține locul colegului Sturdy. Sunt de acord cu uh, proiectul de uh, text uh, pe care îl avem în față. Este mai mult o cerere formală pe care trebuie să o acceptăm. Sigur că există niște preocupări legate de explicații Mă bucur să aud că domnul Stordei solicită Organizația Mondială a Comerțului un raport anual și cred că ar trebui să includem acest lucru în explicație. Nu numai că dorim acest lucru, dar dorim de asemenea să se facă o evaluare de impact foarte în detaliu, apropo, și să o facă comisia ce înseamnă anumite produse din oțel, uh, Uh, faptul că s-a abandonat cotele, ceea ce, sigur, cred că e bine, liberalizarea comerțului e o mișcare bună, dar trebuie să se facă o evaluare a impactului pe care îl are pentru industria siderurgică. Și, de asemenea, dacă ne punem niște întrebări apropo de pe o perioadă de tranziție sau nu, dacă e necesară sau nu, sau mecanisme de salvaltare ca în alte situații, după părerea noastră, nu. Comisia a făcut niște evaluări apropo de uh, modul în care va beneficia industria siderurgică din uh, Europa dacă se eliminează cotele, dar pentru mine nu e clar cum s-a ajuns la aceste uh, concluzii. Deci poate că ar fi bine ca aceste concluzii sau mecanismul prin care s-a ajuns la aceste concluzii să fie inclus în explicații. Mulțumesc foarte mult. Domnul Cutaș. Președinte, <clears throat> și eu, uh, în calitate de raportor din umbră al grupului SND, consider că putem să ne dăm uh, acordul uh, și aprobarea pentru acest raport. Este evident că odată cu aderarea Federației Ruse la OMC, regulamentul devine inutil, iar în plus menținerea sa în vigoare ar constitui practic o încălcare a regulilor OMC. Îmi doresc și sper, așa cum a zis și raportorul, ca OMC-ul Uh, să rămână cel mai bun instrument pentru garantarea uh, uh, regulilor comerciale multilaterale, cu toate că anumite reforme sunt în continuare necesare. Mulțumesc! Mulțumesc! Corecție. Raportorul din umbră de la PPE este domnul Zalewski. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, uh, uh, e foarte bine că Rusia a ajunge în cele din urmă să fie membra Organizației Mondiale a Comerțului. Totuși, în acest dosar trebuie să accentuăm anumite elemente. Există o supracapacitate masivă în siderurgie în Rusia E vorba de 14 milioane de tone care vor avea acces la piața europeană din prima zi, fără perioadă de tranziție și fără clauze de salvgardare pentru siderurgia europeană. Deci trebuie să monitorizăm uh, evoluția conducilor din uh, uh, importurile de, de produse de oțel din Rusia. Este foarte important ca Uniunea Europeană să negocieze eliminarea uh, uh, ulterioară pentru a diminua distorsiunea de pe piață, de piața produselor de oțel și a produselor de, și a materiilor prime. De asemenea, trebuie făcut o analiză în detaliu a materiilor prime uh, și să ne concentrăm pe intervenția guvernului și pe măsurile de susținere și pe regimul investițiilor străine directe. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc verzii au acum cuvântul, dar uh, știm, recunoaștem faptul că există obligație de a abroga uh, orice cote de produse de oțel și să abrogăm și acest regulament, să vrem să accentuăm un lucru și anume că printre producătorii de oțel Rusia este deja cel mai important uh, importator pentru Uniunea Europeană, exportator către Uniunea Europeană și cantitățile vor crește. Între producătorii de oțel din uh, lumea, uh, probabil că industria siderurgică din Rusia este dintre cele mai poluante în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon. Producția s-ar putea să crească și pe noi ne preocupă că dacă va continua acest proces, politica comercială a Uniunii Europene va intra în conflict cu politica de mediu a Uniunii Europene. Iar chestiunea aceasta trebuie abordată. Dacă nu, când se abrogă acest regulament al Consiliului, atunci ar trebui să ne gândim în cadrul noului parteneriat negociat și al uh, acordului de cooperare și vă sugerez să faceți acest lucru. Mulțumesc foarte mult. Comisia? It will be... yeah. Who will speak on... Cine va vorbi în numele Comisiei? Da, vă rog, aveți cuvântul. Vă rog să vă identificați ca să se menționeze în documente. Da, mulțumesc, domnule președinte. Sunt Petru Sumeni, sunt de la DigiTrade. Mulțumesc vorbitorilor pentru comentarii. Cum au spus cu toții, abrogarea acestor cote care se aplică la anumite produse de oțel importate din Rusia este consecința logică a faptului că Rusia a devenit membra Organizației Mondiale a Comerțului. Evident, uh, abrogarea va intra în vigoare în momentul în care Rusia va deveni realmente membră cu drepturi de pline a Organizației Mondiale a Comerțului, care se va întâmpla în vară. Deci până în momentul acela se vor aplica cotele și vor fi uh, administrate conform acestui regulament. Problema abrogării cotelor poate fi evaluată într-un context mai larg avantajele aderării Rusiei uh, la Organizația Mondială a Comerțului pentru sectorul siderurgic. După cum știți, se vor face o serie de reduceri de taxe vamale pentru produsele finite din oțel. De asemenea, cum spuneau unii vorbitori, se va pune problema și materiilor prime, se vor reduce taxele de export, uh, de exemplu pentru deșeurile din oțel uh, și se va alinia regimul care se aplică pentru a se alinia la regulile Organizației Mondiale a Comerțului. Deci trebuie văzută abrogarea în contextul acesta mai larg am auzit observațiile făcute de vorbitori, dacă această abrogare va duce sau nu la sporirea importurilor către Uniunea Europeană. Am făcut o evaluare pe care am transmis-o Comisiei INTA acum câteva luni Firește, noi vom continua să monitorizăm îndeaproape această situație și vom face această monitorizare în două feluri. În primul rând, vom activa uh, grupul de contact uh, pe produse siderurgice, deci reprezentanții Comisiei și reprezentanții autorităților ruse, plus reprezentanții domeniului siderurgiei de ambele părți. Prima reuniune s-ar putea să aibă loc peste vreo două luni ca să monitorizăm, cum spuneam, situația de aproape și, de asemenea, uh, colectăm date statistice, vom continua să colectăm date statistice despre situația din teren. Ce ne arată statisticile până acum? au arătat deja și anul trecut și continuă să arate și acest an, în acest an. Și anume, Rusia nu folosește pe deplin cotele pe care le are în conformitate cu acordul bilateral. De exemplu, în 2010, Rusia a folosit 61% din cota totală pentru produsele de oțel este foarte adevărat că sunt anumite produse pentru care rata de utilizare este mai mare, este foarte adevărat pentru bobinele respective, acolo s-a ajuns la 93%, iar în 2011 cota a fost folosită de 55% și 75% la niște produse mai delicate, anumite categorii de bobine este vorba, uh, mă rog, și aici cotele vor fi abrogate și uh, tranzitul nu arată perioada de tranzit. Ce s-a întâmplat pe acum nu ne indică că o să crească uh, importul de asemenea produse. În ceea ce privește întrebarea referitoare la faptul că Rusia respectă sau nu obligațiile conform uh, Organizației Mondiale a Comerțului, vreau să vă spun, domnule președinte, pentru Consiliul de astăzi, uh, Comisia a prezentat un raport uh, care a fost trimis de asemenea și Parlamentului și există acolo un capitol despre modul în care s-a desfășurat uh, procesul de aderare a Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului și care duce la eliminarea unor bariere comerciale în relația cu Rusia. Noi vom monitoriza angajamentele luate de Rusia și uh, lucrul acesta va fi implicat în, uh, inclus în raportul pe care îl vom prezenta anul viitor la Consiliu. Mulțumesc, dorește cineva să spună ceva în final? Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră. Am observat că există uh, critici legate cu importanța uh, Um, deciziei OMC cu uh, celelalte observații, în legătură cu celelalte observații. Nu putem să vă lăsăm să schimbați uh, expunerea de motive, dar va exista o dezbatere și vom ține cont de ea. Acesta este sfatul meu deocamdată nu vom ignora ce ați spus, le vom prelua la un alt nivel. Următorul uh, termen pentru depunerea amendamentelor este mâine, ora 6 seara. Haideți să trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi. E important să decidem astăzi pentru că se referă la amendamentele la regulamentele Omnibus 2. Acestea se referă la alinierea achiului legislativ la procedurile de delegare de competențe și uh, actele, de, actele de punere în aplicare din partea Comisiei. Numărul de amendamente nu este foarte mare. Dacă este să luăm în considerare importanța acestui, acestui regulament, raportorul este domnul uh, Leichfried, dar va fi înlocuit de domnul Lange. SD. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu știu dacă tocmai îl înlocuiesc pe domnul Leichtfried, dar pot să transmit mulțumiri din partea dânsului. Domnul Leichtfried dorește să mulțumească tuturor pentru excelenta cooperare. pentru că s-a ajuns la un consens asupra tuturor punctelor. Există câteva chestiuni tehnice care trebuie încă luate în considerare și nu sunt deloc neimportante pentru că regulamentul cu privire la comitologie urmează să vină și actele delegate uh, urmează să fie scoase. Deci atunci când este vorba despre legislația codeciziei pentru această instituție este foarte importantă. Cu privire la uh, conținut, la fond, Cred că actele delegate pot să fie retrase și este un drept pe care îl putem avea. Deci, trebuie să extindem perioada la patru luni și regulamentul pentru uh, piață trebuie uh, și el modificat. In die Beratung einbinden, sodass wir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 Considerăm că înțelegerea comună și acordul, cadru, trebuie să fie uh, documentele în care se discută, se iau în discuție, discuție aceste aspecte. Deci noi preferăm abordarea raportorului din umbră. De asemenea, avem o observație legată de amendamentul 54 al raportorului din umbră. Ea sugerează aici să nu preluăm o singură procedură, o procedură specifică de urgență pentru actele delegate. Procedura actuală trebuie păstrată pentru că este vorba uh, despre crizele de sănătate și Um, prevederile legate de produsele farmaceutice, deci cred că trebuie să păstrăm procedura de urgență. Cea de-a patra observație se ocupă de amendamentele raportorului din umbră cu privire la raportare. Comisia, în general, dorește să asigure transparența în aplicarea acestor regulamente, dar avem resurse limitate la dispoziție deci trebuie să ne dăm seama cum putem să respectăm aceste cerințe în mod eficient. Cred că asta vom discuta și la discuțiile tripartite. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Bernd, dacă mai ai niște observații de adăugat? Nu. Deci, putem trece la vot, care, se, care va avea loc la următoarea noastră reuniune, 26-27 martie și vom lua în considerare toate observațiile Comisiei. Trebuie să ne oprim deocamdată. Asta înseamnă că trei dintre punctele de pe ordinea noastră de zi, numărul 24, de la numărul 24 încolo, trebuie să fie amânată pentru următoarea reuniune. Îmi cer scuze membrilor Uh, comisiei și raportorilor și membrilor comisiei care au venit uh, ca să discute aceste puncte. Așa stau lucrurile și acta era un lucru mult prea important ca să nu-i acordăm uh, timpul cuvenit. Domnule Winkler, Domnule președinte, doar 30 de secunde. Eu sunt unul dintre raportori. Eu cer ca intervenția mea să fie pe data de 26 martie, dacă se poate. Da, se poate, cu siguranță. Aceasta este sfârșitul reuniunii noastre. Vom continua după masă cu uh, atelierul organizat de către grupul de politică al acestui Parlament. Mulțumesc!